So, welcome to the Internal Market Committee. Bun venit la ședința comisiei noastre. Putem adopta ordinea de zi? Da. Am câteva anunțuri și anume, nu uitați că această ședință este transmisă live prin web streaming. Avem un newsletter, iată-l aici, îl puteți uh, citi pe internet. Uh, șeful secretariatului nu-mi stă alături astăzi. A avut o problemă cardiacă săptămâna trecută, acum se simte bine, însă nu suficient pentru a se reîntoarce la Parlament. Sunt uh, convinsă că cu toții îi dorim toate cele bune și o însănătoșire grabnică și uh, l-am uh, asigurat că ședința de astăzi va, se va desfășura foarte bine, să nu-și facă griji din această privință. Uh, vă voi, voi inversa puțin ordinea de zi. O să, rog pe, o să rog pe Andreea Șfar să ne spună câteva cuvinte despre um, dispozitivele medicale. Mulțumesc, Vicky, și felicitări pentru că ai fost numită unul dintre cei mai importanți uh, deputați ai Parlamentului European. Suntem cu toții întru totul de acord cu această numire. Și încă o dată, felicitări. În al doilea rând, trialogul pe dispozitivele medicale uh, Mm, are nevoie de prezența lui Panos, pentru că toate punctele uh, deschise sau închis deocamdată. Um, eu am participat la trialoguri în 16 martie, în aprilie și în mai și voi continua în limba germană. La ultimele trei trialoguri au fost uh, obținute mm, progrese importante atât în ceea ce privește dispozitivele medicale in vitro, cât și celălalt dosar pentru produse medicale, ideea fiind de a avea un, um, un regulament pentru piața internă și nu o directivă ca până acum și s-a ajuns la un consens larg între statele membre în acest sens. Mai există o chestiune rămasă în discuție care trebuie clarificată săptămâna aceasta și anume cum să se procedeze în cazul acelor produse medicinale care pot fi refolosite și care uh, pot fi refolosite în unele state membre, dar în acest sens uh, trebuie de asemenea stabilite standarde minime pentru refolosirea, reutilizarea acestor uh, produse pentru a avea standarde egale în acele state membre unde avem de-a face cu așa numitul reprocessing. Poziția Parlamentului European <clears throat> în ceea ce privește standardele minime, <clears throat> uh, în ceea ce privește consilierea genetică, Consiliul nu a fost de acord cu poziția Parlamentului și aici încă nu știm cum vom găsi o soluție. Apoi, Așa cum am precizat deja, așteptăm o soluție care, în opinia mea, ar putea fi aceea de a crea standarde minime pentru acele state membre care permit această reprocesare. În rest, um, doamnă președinte, cred că am reușit să corectăm uh, poziția statelor membre uh, în sensul că nu doar producătorii trebuie trași mai mult răspundere pentru o mai multă securitate a pacientului, pentru că este clar că personalul medical sau uh, care uh, recomandă aceste produse sau le dau pe rețetă, de asemenea au uh, o răspundere. De aceea, în trialog uh, am vrut ca toți cei implicați în uh, procesul uh, medical să își asume o răspundere pentru siguranța pacientului. Aș mai putea să mă refer și la alte detalii, dar voi încerca să fac doar o sinteză. Există produse medicale care pot fi încadrate ca produse de risc, pentru care acum sunt prevăzute noi proceduri de autorizare și de control, însă mai există și alte produse precum scalpele, scalpel sau foarfeci care există deja de decenii și care nu pot fi încadrate într-o categorie de risc mai uh, <clears throat> ridicată. Am reușit să impunem aceste puncte de vedere în trialog și de aceea sunt uh, convins că sub uh, îndrumarea doamnei Vilmot vom uh, ajunge la un consens și în acest trialog. Mulțumesc! Thank you very much for your... Mulțumesc pentru aceste informații. Da, e un fișier foarte complex și foarte tehnic. O mai așteptăm pe Dita Șaranțova, care ne va vorbi despre Uh, accesibilitatea site-urilor web ale autorităților publice, însă având în vedere că încă nu a sosit, poate ar fi bine să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Is Antonis coming from the Liberals? Anton, îți vine de la Liberali? So the next item is the... Următorul punct de pe ordinea de zi schimb de opinii în privința directivei prospectului. Avem cam o jumătate de oră pentru a discuta acest subiect. Dacă îmi permiteți, <clears throat> permite, uh, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor pe marginea acestui dosar. face parte din Uniunea Piețelor de Capital, din inițiativa care privește această Uniune de Capital, a piețelor de capital. Ideea este de a înlătura barierele în calea fluxurilor de capital. Când IMM-urile din întreaga Europa se plâng de costul foarte ridicat al acumulării de capital, mai ales pentru IMM-uri, de a face rost de capital și mai ales în țările um, cele mai mici, în care piețele de capital sunt mai puțin dezvoltate, este clar că trebuie să facem ceva. Putem ajuta IMM-urile la um, a consolida economia europeană și la a crea mai multe locuri de muncă. în raportul meu țin să mă asigur că nu ajungem uh, la a aduce bariere suplimentare în calea IMM-urilor, mai ales sarcini uh, în plus uh, care nu există momentan. Ideea este de a înlătura poverile și barierele și de a ușura accesul. Comisia Econ este cea um, principală pe această, acest fișier, acest dosar. Și-au schimbat puțin calendarul. Raportorul de la Econ face parte acum din guvernul belgian, deci a fost înlocuit, înlocuit cu Peter Iajec. Deci um, nu o să mai votăm mâine, ci pe 30 mai am primit circa 100 de amendamente pe acest raport. Am trimis o primă variantă, apoi o doua variantă de compromis. PP-ul are mai multe comentarii, au avut loc, a avut loc un întreg schimb de e mail în ultima vreme, dar aș vrea să avem o mâine o întâlnire cu raportorul din umbră de la PPE, mâine, și aș vrea să văd mai ales dacă putem rezolva uh, problema articolului 3.2a. E vorba de faptul că micile companii nu pot folosi uh, pragurile ridicate decât dacă își uh, restricționează oferta în statul propriu mai ales în statele mai mici, cele care au o piață de capital mai restrânsă. Restrângerea um, aceasta ar putea aduce poveri suplimentare, deci trebuie să vedem dacă găsim o soluție. E vorba despre o problemă nou adusă în uh, atenție. În privința plafoanelor, pragurilor, cred că um, o să fie o majoritate pentru respingerea amendamentelor de la Econ, de trei, um, acel da, prag de 30 de milioane. Eu cred că compromisul va ajunge undeva la 10 milioane. Deci, um, probabil dorim să vizăm un prag mai uh, redus. Cred că poziția este destul de puternică pentru ca uh, prospectele să fie mai ușor accesibile atât uh, pentru IMM-uri și, în general, ca această directivă să fie una care efectiv să poată fi folosită și pusă în aplicare. Cred că am putea avea un plus de flexibilitate în ceea ce privește factorii de risc, au fost uh, înaintate câteva amendamente cu care nu sunt de acord. Mm, s am transmis acest dezacord prin mail. Um, Mulțumesc foarte mult, uh, dragă Vicky. Sunt uh, perfect de acord cu tine când spui că ar trebui să încercăm să evităm cu această propunere ca cei care participă la Uniunea de Capital să și care se vor baza în activitatea lor pe acest text legislativ să nu aibă de furcă cu mai multe poveri administrative decât până acum. Ar trebui să evităm acest lucru. Și acolo unde există diferite praguri la nivel național, ar trebui ca acestea să fie armonizate pentru ca aceste firme sau investitorii să nu își aleagă în fiecare țară aceste praguri, pentru că astfel simplificăm și povara administrativă și uniformizăm și piața. În acest sens, Vreau să-ți mai mulțumesc pentru reuniunea coordonatorilor și a raportorilor din umbră care a avut loc la Strasburg, pentru că a fost o dezbatere foarte vie, care ne-a permis acum să avem uh, aceste propuneri și aș dori să mulțumesc și celorlalte grupuri politice și a reprezentanților grupurilor politice care au participat la discuții și cred că am putut face progrese în anumite privință, iar în ceea ce ne privește, grupul nostru, putem fi de acord cu propunerea de compromis C și D. Asta vizează sinteza la compromisul E, la evaluarea de risc. Am putea fi de acord dacă am avea o atitudine ceva mai critică, pentru că noi considerăm că probabilitatea ca anumite riscuri să apară nu poate fi calculată pentru toate riscurile, dar unele riscuri, dacă se realizează, um, sunt foarte costisitoare. Alte riscuri, în schimb, apar destul de des, dar au efecte marginale. Este un, o tematică foarte complexă, dar putem accepta acest uh, compromis E. În ceea ce privește compromisul G, aș propune să rămânem la textul comisiei, pentru că formularea din PRIPS este destul de greoaie, iar cea a comisiei mult mai clară. Și ajungem acum la acest articol 3.2, care vizează cheltuielile într-un context național. Aici mi-am prezentat uh, propunerea la discuția noastră și am avut senzația că majoritatea pot accepta această propunere dacă stabilim uh, pragul pentru piețele naționale la 10 milioane. În momentul de față avem șase praguri diferite la nivel național în Europa de aceea, o simplificare ar fi utilă și importantă în același timp. Nu prea sunt convins că ar trebui să votăm și de spre pragul de 20 de milioane, pentru că dacă convenim asupra pragului de 10 milioane, atunci uh, nu s-ar mai pune problema celor 20 de milioane. Dacă facem însă acest lucru, sigur, PP1 va fi pentru. Mai există și o ultimă modificare în care apare și cuvântul mostly, care înlocuiește cuvântul uh, only, numai. E o chestiune de detaliu, dar nu cred că, din punct de vedere juridic, ar fi uh, un lucru bun, pentru că mostly, până la urmă, poate fi totul sau nimic. Și cred că avem nevoie de o formulare juridică mai clară. Și de ideea celor cheltuieli transfrontaliere care nu trebuie notificate și dacă vrem să introducem și această idee, atunci trebuie să o facem separat și în acest context. Și cred că acest mostly din acest aliniat uh, nu creează decât confuzie, ceea ce trebuie să evităm. Însă am putea discuta acest lucru poate mâine sau poate mai târziu. Și acum, în final, ar fi bine să avem un text uh, curajos. Noi suntem IMCO și nu ECON și ar trebui să ne poziționăm de partea consumatorilor, respectiv a celor care vor participa la această uniune de capital și de aceea ar trebui să punem accentul pe o abordare mai armonizată, pe care ar trebui să o și exprimăm ca atare. Sigur că despre praguri se poate discuta, însă eu cred că pragul de 10 milioane este pragul de compromis care poate fi susținut și de prietenii din grupul socialist și uh, este prin urmare un compromis uh, cu care toată lumea poate fi mulțumită. Și de aceea cred că ar fi bine să nu uh, ne grăbim prea mult cu uh, votul, dacă se mai potrivește și cu calendarul Econ, n-ar fi rău dacă am putea vota pe 14 iunie abia, pentru că atunci am putea organiza încă o reuniune a raportorilor din umbră și am putea ajunge la un text pe care să-l poată susține toată lumea. Mulțumesc! Great. I'm going to hand over to Marie, Maria Grappini. O să dau cuvântul Mariei Grapini, însă eu nu cred că 14 iunie e o dată bună pentru Econ. Maria. Mulțumesc, Vicky. Uh, așa cum spunea și colegul de la PPI, vreau întâi să mulțumesc pentru întâlnirea de la Strasbourg. Mie mi s-a părut extrem de constructivă. Îmi pare rău, nu știu dacă Alde este aici. Acolo aproape că ajunsesem uh, la câteva lucruri uh, Uh, decise. Pe mine m-a surprins, recunosc, uh, modificarea compromisurilor pe care le-ai făcut. În grupul meu uh, în, a susținut anumite lucruri pe care și tu, de fapt, ai spus că vrei să le realizăm prin acest raport. În primul rând, să nu punem bariere suplimentare la fluxurile de capital, să sprijinim IMM-urile uh, să asigurăm și din perspectiva consumatorului, pentru că în acest uh, domeniu consumator nu sunt numai firmele, uh, sunt și persoane fizice care uh, nu au, poate nu au o anumită experiență la, în citirea informațiilor și interpretarea informațiilor așa cum o au firmele. De aceea, ideea amendamentelor grupului SND au fost în Uh, reducerea birocrației, instabilirea unor uh, uh, plafoane, unor limite, așa cum a spus și Pascal, cred că nu are rost să votăm 20 de milioane și ar trebui să ne înțelegem să mergem pe limita de 10 milioane și să mergem cu, cu acest aviz către Econ cu curaj. Uh, Um, apoi, um, eu susțin foarte tare uh, modul în care a prezentat la Strasbourg Pascal și n-am revăzut uh, în, uh, în compromisuri, modul cum a explicat foarte clar pe puncte, da, nu este necesar un prospect pentru ofertele transfrontaliere sub 500 de mii, nu este necesar pentru oferta națională sub 10 milioane. Eu așa le-am înțeles atunci la Strasbourg și agreez acest, această propunere a PPE-ului și am discutat-o și în grupul, înainte de asta, cu comisia noastră din grup. Uh, și cred că uh, ar fi bine să mai avem o întâlnire și să reformulăm compromisurile, pentru că uh, celelalte, sunt câteva compromisuri pe care și grupul nostru poate să le susțină, dar ar fi păcat să ne împiedecăm de, de câteva uh, chestiuni care pot fi armonizate Așadar, eu susțin uh, clarificarea pe care a făcut-o PPI-ul la, la uh, punctul pe care și tu l-ai amintit, 3, și uh, susțin uh, să votăm 10 milioane plafon. Sigur că noi mai avem grupul SND câteva amendamente pe care eu le-am explicat <clears throat> și la Strasbourg și aș vrea să am suportul celorlalte grupuri. Uh, e vorba de acel amendament care vrea să creeze echilibru uh, între cel care emite prospectul și poate îi se dă un timp să modifice uh, oferta inițială, sigur că și investitorul trebuie să aibă un timp de intervenție, să vadă dacă modificarea ofertei îi permite să uh, mai uh, continue sau nu. Și atunci eu am propus un amendament pentru clarificare, pentru că nu era nici în propunerea Comisiei clar, să existe același timp Uh, și pentru emitent și pentru investitor în situația în care se modifică oferta inițială. Și sper să fie acest suport. Uh, am văzut răspunsul tău că nu ești de acord uh, cu unul din amendamentele făcute de grupul meu, cred că chiar de mine, dar nu, nu asta e important, legat de acel termen de modificare de la 3 la 4 ani pentru aprobare prealabilă. Uh, Ehm, eu am pus-o din perspectiva siguranței, ca un fost operator în piață. De aceea am, eh, am umblat la mai multe termene în amendamentele mele, dar am eh, explicat și la Strasbourg vreau să explic și acum, este dintr-o experiență practică, dintr-o prudență, eh, din dorința de a asigura și un joc echitabil în această piață de capital, dar și unul sigur, să nu creăm probleme nici investitorilor, sigur, evident, nici uh, uh, emitenților. Uh, Um, cred că, așa cum spunea și Pascal, ar trebui să ne vedem înainte de vot și să încercăm să armonizăm uh, uh, câteva din compromisuri, pentru că altfel grupul nostru nu o să poată să susțină amendamentul 4 și 7 uh, făcute de ICR, de grupul tău, Vicky. Cam atât. Uh, vrem să-și atingă scopul acest, acest uh, raport și să nu fie doar uh, un aviz formal și să lăsăm totul pe baza Comisiei Econ. Eu cred că trebuie să ne punem amprenta foarte tare pentru că reprezentăm într-un fel piața internă și din perspectiva consumatorului și din perspectiva investitorului. Mulțumesc. Would anybody else like to speak? Mai dorește cineva să intervină? Andres. Mulțumesc, Vicky. Uh, mă bucur că pot participa la această dezbatere interesantă. Colegului Ari Moi spusesem deja și în prealabil sau discutasem deja câteva lucruri. Însă revenind la raport, nu prea înțeleg care este abordarea diferită în ceea ce privește excepțiile. Dacă înțeleg corect, raportarea propune să existe excepții pentru oferte nenotificate, în timp ce colegul Arimo propune o excepție pentru legislația națională și pentru um, acele proiecte nenotificate. În opinia noastră, um, există mai multe excepții conform uh, poziției uh, raportorului din umbră decât din um, din punctul de vedere al raportoarei și mi-aș dori o confirmare, dacă am înțeles uh, bine, așa ca o clarificare. May, um... Așadar, dacă aș putea să reacționez, vă mulțumesc pentru intervenție. În primul rând, mi se spune un lucru, dar nu știu sigur, și anume că nu știm exact când se va vota la Econ. S-ar putea ca noi, cum ne amânăm votul, să voteze și ei tot pe 30 când amânăm noi. Deci, Totul se va hotărâ lunea viitoare, pe 30. Apoi, așa ca informație de fundal, mă bucur că avem această discuție, pentru că numai eu spusesem la un moment dat uh, că vroiam uh, să avem acest raport cu piața internă și acum văd că mai mulți colegi s-au raliat și este un interes uh, autentic. E important. Aș încerca să vă dau câteva exemple de problematici care ar putea să fie mai reliefate în, această, în acest dosar. Avem acum uh, praguri mai scăzute și anumite companii sunt eliminate. S-ar putea ca statele membre să impună praguri mai mari Uh, și să spună că dacă cineva depășește încă și acel prag, să poată să fie exceptat sau să existe derogări. Eu aș zice că aceste praguri superioare să, încerc, să încercăm să le armonizăm, ca toate companiile să aibă acces până la urmă. Este o chestiune tehnică despre modul în care putem să votăm pentru și apoi să respingem în sfârșit, dar problema este cu transparența restricția spune că pragurile mai înalte, în acest caz, pot fi acestea invocate, folosite, dacă se face ofertă exclusiv pe teritoriul național. Adică, să zicem că avem o companie cehească care nu are mare acces pe piața de capital națională, îi se poate accepta acesteia accesul nu se poate accepta accesul pe alte pieți, uh, franceză, germană, așa mai departe. Aceasta este problema. Dacă am înțeles eu bine, problema este cu acest caracter circular al logicii respective, dar și problema lingvistică, uh, deci a limbii în care este scris prospectul. De aceea vreau să ne întâlnim, să discutăm iarăși cum să facem să avem o formulare mai bună, mai clară, mai precisă. Să se spunem că anumite uh, investiții de capital pot să vină și din alte țări decât a ta pentru a vedea ce facem cu derogările. Pentru că pe mine nu mă preocupă emitentul francez, britanic, uh, german. Ei au, slavă Domnului, posibilități. Pe mine îmi preocupă uh, emitenții de pe piețele mai mici de capital. Nu știu ce mod putem să formulăm asta pentru a putea pune mai mult accentul pe această nevoie de a avea mai multă flexibilitate când vine vorba de tratamentul emitențelor. Deci asta este o chestiune care merită să fie discutată. Apoi, a părților interesate, doamna Grapine, mai doriți o întâlnire? Am înțeles eu bine, ne-am întâlnit deja. Uh, mă refer la întâlnirea răbătorilor din umbră. Vom încerca să ne întâlnim în această săptămână, dar uh, poate chiar joi dimineață, dar foarte devreme joi de dimineață, pentru că vă dați seama că trebuie să ne asigurăm de tot ce trebuie înainte să mergem la vot. Însă, să fie foarte clar că nu adăugăm costuri suplimentare pentru firme și mă refer uh, costuri suplimentare pentru emitenți în aceste vremuri de restriște. Dacă sunteți de acord cu explicația mea. Aș încheia discuția asta pentru că Următoarea vorbitoare a venit să ne spună ce se întâmplă, doamna Șantrova, ce se întâmplă cu accesibilitatea site-urilor de web. Mulțumesc, doamna președinte, mă scuzați, a fost un, uh, o circulație groasnică între Strasburg și Bruxelles. Am avut trialogul, s-a încheiat, aș dori să vă spun ce s-a întâmplat, ce rezultate s-au înregistrat am înregistrat o serie întreagă de succese. Putem să spunem deci că este un rezultat pozitiv, chiar o victorie, nu numai pentru persoanele cu dizabilități, ci pentru toți cetățenii, de asemenea o victorie registrată de Parlament, mai cu seamă de către comisia noastră IMCO, pentru că am putut să ne protejăm pozițiile noastre inițiale, deci cu succes. Bineînțeles că nu am ținut tot ceea ce ne-am dorit, ca de obicei, însă trebuie spus că a fost imposibil să se întâmple așa și singurul mod de a ajunge la un acord a fost uh, cu ajutorul voinței politice și hotărârii președinției olandeze, care vreau să-i aduc un omagiu aici, pentru că această președinție s-a implicat foarte mult în acest dosar. Foarte multe părți interesate, inclusiv uh, Uniunea Nevăzătorilor și Forumul European pentru cu Dizabilități, aceste instituții, aceste organizații ne-au um, sprijinit în general și până în 2020 aplicațiile mobile ale acestor site-uri vor trebui să fie accesibile. Și Parlamentul și-a dorit mult includerea aplicațiilor mobile și a fost un succes. De asemenea, măsuri de uh, control, supervizare pentru ca directiva să fie cu adevărat implementată. Apoi, uh, trebuie spus că entitățile audiovizuale nu sunt incluse în, acest, uh, în această directivă, dar știm bine, cu subîndrumarea dumneavoastră, doamna Ford, vom putea să includem asta în textul pe care vom discuta săptămâna viitoare. Așa cum am spus de la început, uh, am fost uh, foarte activ și a mers la foarte multe întâlniri în ultimul an și jumătate, la toate întâlnirile pe acest subiect și în orice caz am spus de la început că nu voi sprijini decât un compromis care va aduce într-adevăr beneficiu oamenilor în viața de zi cu zi. Nu trebuie ca lucrurile să rămână vorbe goale. Trebuie spus că acest angajament este pe cale de a fi uh, îndeplinit împlinit uh, și vreau astfel să aduc un omagiu Parlamentul echipei de negociere din vechiul mandat, din acest mandat și trebuie spus că rezultatele sunt bune, sunt pentru cetățenii noștri, mulțumesc și raportorilor din umbră, cred că am lucrat foarte bine împreună ca o echipă și, și mulțumită uh, tuturora, nu-i așa, am reușit să înregistrăm această victorie. Thank you. It was a long night. Mulțumesc. A fost o noapte lungă. Mulțumesc. Cartea Verde privind serviciile financiare cu amănântul Sergio Gutierrez Perez nu este prezent, el este raportorul, nu este așadar în sală. Lambert Van Nistelrooy, care e raportor din umbră, nu este domnul Schwab. Îl reprezentați? Vreți să spuneți câte ceva? Raportorul nu e prezent? Vreți să spuneți ceva? Da, nu, nu, nu, nu mi este foarte greu. Ca și reprezentant al raportorului din umbră, aș putea să spun câte ceva. Ce pot să spun? Pot să spun care este poziția PP-ului, domnul Van Nistelrooy n-a putut să vină aici și mi-a cerut să transmit comentariile sale privitoare la Cartea Verde referitoare la serviciile financiare cu amănuntul, care este o parte importantă din Uniunea Bancară în Europa, deci mă bucur foarte mult să prezint foarte pe scurt aceste lucruri. Grupul nostru admite faptul că într-adevăr, aceste servicii sunt uh, în beneficiul IMM-urilor, startup-urilor și firmelor mai mari. De asemenea, dorim costuri mai mic și o mai, ma- mai mici și uh, o posibilitate de alege mai mare, de alegere a serviciilor financiare și să păstrăm diversitatea acestora servicii financiare cu amănântul. Trebuie să existe portabilitatea, dar și posibilitatea ca transfrontalier să poată să fie acaziționate aceste servicii. Asta trebuie subliniat. Este important ca Comisia să permită un teren de joc echitabil pentru această piață, pentru aceste servicii financiare cu amănuntul și ne așteptăm ca din această carte verde să decurgă legislație în acest sens. Trebuie așadar să fie eliminate anumite obstacole care nu, mai, nu permit astăzi tuturor consumatorilor să achiziționeze online aceste servicii. Mai sunt, bineînțeles, nevoie și de reguli privitoare la protecția datelor și la securitatea cibernetică. Iată câteva aspecte pe care raportorul Anisteroi dorește să le aducă în discuție. Ceea ce privește aceste două aspecte, protecția datelor și securitatea cibernetică, trebuie să existe protecție juridică și să asigure încrederea consumatorilor în acest sens. Avem nevoie de încredere, încrederea consumatorilor, dar și încrederea în firme, în firmele, mai ales cele mici, care uneori au, au probleme cu acest aspect când vine vorba de relația cu partenerii mai mari. Există probleme de diferențe geografice, dar și de diferențe de, diferențe de reglementare între țările noastre. Aceste lucruri trebuie să fie rezolvate. Rezolvat este clar că avem nevoie de același nivel de protecție a consumatorilor pe tot cuprinsul Uniunii Europene, indiferent de cine uh, furnizează aceste servicii financiar sau nu. Pentru ca acești uh, furnizori uh, să poată să intre pe noi piețe, și pentru ca consumatorii și mameurile să aibă acces la aceste servicii și transfrontalier, trebuie să se implementeze cele patru libertăți și asta într-un cadru nediscriminatoriu. În sfârșit, PP-ul consideră că este important să existe o implementare deplină a legislației actuale atunci, înainte de a ne gândi să avem uh, noi acte legislative, iată ce vrea să spună domnul Van Nisteroi, care uh, mi-a cerut să prezint comentariile sale și mă bucur că am putut să o fac. Vă mulțumesc. Domnul Zuleg. Cam veľmi pekne. Ja mám teda niekoľko pripomienok. Mulțumesc. Am și eu câteva observații din partea ECR. În primul rând, criza financiară nu e atât de departe de noi și s-au luat atunci uh, o serie întreagă de măsuri legislative care vizează și creditele ipotecare, uh, plățile, dar nu toate directivele au fost încă implementate, de aceea nu putem evalua, așa cum se cuvine, efectele actualelor directive. De aceea consider că proiectele legislative sunt uh, încă prea timpurii pentru a le putea ancora în această carte verde. Cred că ar trebui să mai așteptăm puțin și uh, să nu facem presiuni prea mari, deci să mai ne lăsăm puțin timp cu alte proiecte legislative. Va exista, sau este în pregătire un regulament uh, pentru sectorul financiar uh, dar uh, cred că se impune să vedem uh, mai întâi dacă nu există cumva bariere naționale care ar putea fi în, uh, un obstacol în care a dezvoltării pieței interne. Ar trebui văzut dacă există astfel de bariere interne. Apoi, serviciile digitale. Înainte de a merge în direcția unei legislații comune la nivel de Uniune, trebuie să analizăm întâi dacă există deja în momentul de față legislație europeană care ar putea fi un obstacol în calea digitalizării serviciilor financiare. Eu propun să se analizeze actuala legislație și să ne ocupăm în primul rând de aceste texte legislative pentru a vedea dacă nu introduc cumva bariere. Și nu cred că se impune o nouă reglementare pentru piață, pentru că probabil e mai bine să ne concentrăm asupra eliminării barierelor existente. Există mai multe exemple care pot fi amintite, precum asigurarea la autovehicule sau directiva cu privire la conturile bancare de bază. Și o altă observație aș avea în ceea ce privește următoarele lucruri. Tot eliminarea barierelor, pentru că nu vrem să venim cu reguli suplimentare pentru piață, firmele participante trebuie să aibă posibilitatea să aleagă într-un model sau uh, altul, sau dacă doresc să mențină status quo-ul. Și a cincea observație se referă la transferabilitatea serviciilor și sunt de acord cu crearea unei astfel de posibilități, dar doar cu titlu de opțiune și nu ca obligație pentru instituțiile financiare, pentru că până la urmă piața va decide ce uh, e mai convenabil. Acestea au fost cele cinci observații ale mele pe care le vom transmite în scris până pe 1 iunie. Ah. I can, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În general sunt de acord cu acest aviz, însă mă întreb dacă, de pildă, lipsa informației este până la urmă problema. Atunci când vrei să iei un credit ipotecar, uh, trebuie să pleci acasă cu foarte multă hârțogărie, dar multă lume nu citește aceste date, poate chiar în ultima clipă, înainte să semneze. Informația nu este clară, etc. Astăzi există documente sub formă de formular european standardizat. Însă nu știu dacă oamenii știu că există asemenea formulare standard și dacă le folosesc. Problema care mi s-a uh, semnalat mie se referea la aceste uh, taxe suplimentare care trebuie uh, plătite în momentul în care iei uh, un credit ipotecar. Aceste taxe se adaugă altor uh, Uh, taxe și costuri, cum ar fi cele care, pe care sunt aplicate de bănci la conturile bancare. Și știm bine că avem în pregătire un document legat de dezvăluirea uh, de către bănci a taxelor uh, pe care le aplică la conturi. Avem deci de politici care există. Trebuie să le implementăm și e mai bine asta, să facem asta, să le implementăm decât să avem noi și noi reguli. Cartea verde a um, Comisiei se concentrează foarte mult pe lipsa de servicii financiare pe plan frontalier. Asta ne trebuie uh, în perspectiva uh, pieței unice. Însă, dacă te uiți la legislația europeană, de fapt nu te împiedică nimeni să vânzi transfrontalier mașini, uh, Uh, și alte servicii. Există drepturi, însă companiile se tem să le, le, le pună în aplicare. Companiile, de fapt, pur și simplu refuză să uh, vândă, pur și simplu, în alte state membre. Deci cum să aibă încredere consumatorii în serviciile transfrontaliere când nici măcar n-au acces la acestea? De pildă, avem o directivă legată de asigurările autovehiculelor transfrontaliere, o directivă din 1988. Cum este posibil să existe această segmentare a asigurărilor auto deliberată pe, la care asistăm încă și astăzi pe o serie întreagă de piețe naționale. Într-adevăr, digitalizarea transformă modul în care uh, Uh, funcționează, cei care vând cu amănuntul. Și, într-adevăr, dacă ne gândim și la ratele uh, de schimb valutare, acest, uh, acest factor este un bun exemplu de, de, de compartimentare a pieței. Comisia spune uh, ce se poate face și arată cu degetul anumite comportamente, poate într-un mod totuși mai diplomatic. Cum să încurajăm companiile să intre pe făgașul uh, contractelor transfrontaliere? Îmi pare bine că avem această carte verbe, mai ales uh, secțiunea 3 Punct 2, însă se pot face și mai multe lucruri, se pot aduce mai multe idei, mă refer și la geoblocking și așa mai departe. În orice caz, acest dosar a fost răgânat cam de multă vreme, după părerea mea. Mulțumesc! Ni s-a alăturat uh, domnul raportor Sergio Sper că vei putea să ne prinzi din drum, ca să zic așa, pentru că aici am auzit o serie întreagă de comentarii foarte interesante, inclusiv de la ECR. Uh, mă gândesc că poate te-ai uitat pe internet la restul dezbaterii. În orice caz, îți pot da cuvântul imediat, Sergio. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mă scuz pentru că am plecat deja cu două ore întârziere ca să vin încoace. Ce pot să spun? Am, avem de-a face cu un aviz asta pentru a prezenta altor grupuri, pentru a ajunge la un consens, pentru că, bineînțeles, serviciile financiare uh, sunt parte a vieții de zi cu zi a o mare parte a cetățenilor noștri. Și bineînțeles că noi aici, la această comisie, suntem preocupați de piața unică, piața unică digitală. În acest context, subiectul acesta este deosebit de important. Trebuie ca dezbaterea să aibă loc și asta din trei puncte de vedere. În primul rând, să se profite de acest val de digitalizare a economiei noastre, apoi înlăturarea obstacolelor și barierelor prezente pe această piață și, în sfârșit, să ajutăm consumatorii. Așa cum spuneau și cei de la grupul ALDE, normele actuale Uh, existente, așadar nu sunt aplicate, nu sunt aplicate așa cum trebuie. Problemele există, um, așa cum este și în alte domenii ale pieței unice, dacă țar, țările noastre, statele membre ar apuca pur și simplu legislația actuală sunt anumite lucruri care e greu, sunt greu de explicat sau sunt, pot fi explicate numai din uh, perspectiva lipsei pur și simplu a încrederii consumatorilor în, uh, în piețele noastre. Bineînțeles că există și lacune în legislația uh, noastră, care, cum ar fi cea din domeniul geoblockingului, care permite anumite discriminări mai sunt probleme legate de reședința consumatorului, lucrurile nu sunt aplicate omogen peste tot, asigurările auto de asemenea, probleme legate de asigurarea și toate plățile pentru menținerea conturilor bancare. În sfârșit, sunt diferențe care nu trebuie să persiste într-o lume din ce în ce mai marcată de digitalizare. Aceasta este și logica avizului meu, asta cerem și noi Comisiei Europene sprijinim conținutul cărții verze, verzi, dar îi spunem să comisiei să corecteze aceste greșeli și să îndrepte situația când vine vorba de această lipsă de încredere a consumatorilor. E nevoie deci de o serie întreagă de inițiative. Eu nu cred că Cartea Verde este punctul terminus și nu se va mai discuta uh, posibilitatea unor alte acte legislative eventual în viitor. În orice caz, se trage linie, se face un bilanț, pentru că evoluțiile în sectorul cu amănuntul, vânzării cu amănuntul, eh, au loc eh, tot timpul. Și, în orice caz, cel mai important este să readucem încrederea consumatorilor în aceste servicii care se petrec pe piața de digitală, cât privește accesul la credite, la ipoteci, la tot ce înseamnă servicii de acest gen online, apar o serie întreagă de firme, de posibilități. Trebuie să ne adaptăm și noi din mers uh, nu ca să blocăm inițiative, din potrivă, ca să permitem cetățenilor să, să, să se bucure de aceste noi oportunități. Trebuie ca legislația uh, să fie bună uh, și să fie respectată pentru a avea încredere în acest sector, pentru că el conferă posibilități, oportunități, dar duce și la o serie de discriminări dacă nu suntem atenți. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că am venit cam târziu la dezbatere. Vă mulțumesc! Ladies and gentlemen, I'm aware that the Commissioner is waiting for the next item. Doamnelor și domnilor, știu că Comisia dorește să ne spună ceva la următorul punct. Nu știu dacă cineva dorește să mai spună ceva la acest punct pe ordinea de zi. Domnule Zulec, ați ridicat mâna de așa, foarte pe scurt. Just a small question. O mică întrebare, dacă îmi permiteți. Predrecnica, ale teda problema mal, mala byť diskriminácia na základe... Problema este de fapt discriminarea în baza reședinței atunci când vorbim despre asigurarea auto. Ceea ce ar însemna însă ca regiunile cu mai puține accidente să aibă uh, tarife mai uh, scăzute. Însă dacă vrem să uniformizăm acest lucru, to- toată lumea ar trebui să plătească atunci mai mult. Nu știu dacă m-am înțeles corect. Yes. Perfect. Sí, pues el, es en el caso de los seguros de accidente, en los seguros automovilísticos, donde... Da, în cazul asigurării obligatorii auto, e vorba de o discriminare nu doar uh, între state membre, ci și uh, în interiorul unui stat membru, între zona rurală și cea uh, urbană, unde Sigur, există explicații, dar uh, există alte tipuri de asigurări, precum cele de viață, unde o, explicații rezonabile nu există pentru diferențele tarifare care pot fi de chiar 300%. Chiar în cazul unor companii similare. Iar în ceea ce privește taxele bancare pentru operațiuni transfrontaliere, toate acestea sunt enumerate în Cartea Verde a Comisiei ca posibile um, um, discriminări datorită um, locului de reședință. Mulțumesc. Probabil că discuția asta se va mai prelungi. Și acum mă îndrept uh, sau salut pe doamna comisar. So just to be clear, on the um, report we will have a... Um, proiectul de aviz în 23 mai va fi um, um, Amendamentele de compromis în 22 iunie și vot la finele lui iulie. member can Um, colleagues, what... Dragi colegi, bun venit și bun venit și doamnei comisar Biencovska, comisar însărcinat cu piața internă, antreprenoriat și IMM-uri. Precum știți, este prima întâlnire uh, pe care o avem cu doamna Biencovska, care îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. E vorba despre um, dialogul interinstituțional în privința programului de lucru al Comisiei. Cred că aceste întâlniri sunt foarte importante și s-ar putea ca să, să mai câștige chiar în importanța în acest an față de anii trecuți. De ce? Din cauza anumitor elemente uh, esențiale care vor fi discutate de către uh, conferința președinților. și uh, punctul nostru de vedere în privința programului de lucru al Comisiei va fi, deci, transmis mai departe. Sper ca toți membrii Comisiei noastre să se implice cât mai mult în aceste întruniri cu comisarii, astfel încât uh, importanța Comisiei noastre în această privință, și anume a pieței interne și consumatorilor, să fie apărată. Uh, vă rog să-mi spuneți cine dorește să se înscrie la cuvânt. Înainte de toate, voi da însă cuvântul doamnei comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, vă mulțumesc că m-ați invitat pentru cel de-al doilea dialog structurat cu comisia dumneavoastră, însă țin să vă mulțumesc și pentru adoptarea raportului pe strategia pentru piața internă, și mulțumesc doamnei Coni, raportor. Um, salut sprijinul dumneavoastră și comentariile pe marginea acestei strategii, dar și recomandările pe care le-ați formulat. Voi încerca să tratez cât mai repede aceste puncte, însă totuși vreau să vorbesc despre fiecare dintre ele în parte. Așa cum a spus doamna președinte, acum uh, am intrat în uh, viteză maximă. Anul trecut eram la începutul mandatului, uh, anul trecut deci vedeam încotro vrem să ne îndreptăm, iar anul acesta deja încep să apară roadele activităților noastre. Țin să mulțumesc pentru adoptarea raportului din proprie iniția inițiativă pentru tarifele nebarifare pe piața internă. Precum am spus, roadele au început să apară. Voi vorbi înainte de toate de trei inițiative Înainte de toate, comunicarea în privința coletelor. Prea multe uh, companii au de-a face cu costuri ridicate în ceea ce privește trimiterea de colete. Deci uh, propunerea noastră de regulament uh, din această săptămână va viza acele mm, chestiuni care deocamdată nu au fost rezolvate. spre exemplu, vom cere autorităților poștale să uh, verifice prețurile uh, și, evident, apărarea concurenței, care este foarte importantă pentru noi. Și certitudinea juridică este importantă pentru colectarea datelor, pentru o bună trimitere a coletelor. Majoritatea cetățenilor și întreprinderilor se bazează pe platformele existente astăzi. Deci am, um, avem o serie de principii uh, cheie pentru activitățile digitale, uh, pentru funcționarea acestor platforme și pentru deschiderea unor piețe nediscriminatorii. Am identificat și alte domenii în care mai este nevoie de informații. Discriminările online și offline sunt inacceptabile. Deci în strategia pentru piața unică digitală și în strategia pentru piața unică am, um, am anunțat o serie de măsuri pentru combaterea discriminărilor. Am lansat o consultare publică de amploare iar sprijinul din partea consumatorilor pentru acțiunile europene în această direcție este unul foarte mare. Patru din cinci consumatori respondenți au spus că au avut de-a face cu geoblocare sau cu discriminare geografică. Deci, iarăși, în această săptămână, miercuri, vom uh, avea o propunere ambițioasă, dar și realistă în același timp, Nu vrem să uh, forțăm companiile să trimită bunuri oriunde în Europa. Nu, dar vrem să ne asigurăm că nu există discriminări uh, nejustificate, atât în uh, online cât și în offline. Toate acestea sunt, uh, au fost enunțate în strategia pentru piața unică pașaportul pentru servicii și acțiunile conexe s-au bucurat de foarte mare atenție și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat pe acest dosar. Este vorba despre un instrument uh, pe bază voluntară pentru furnizorii de servicii care doresc să acceseze um, o piață din altă, alt stat membru furnizorul de servicii ar trebui să aibă de-a face cu cât mai puține bariere și să aibă de-a face cu o um, încredere recipro reciprocă. Dar asta nu înseamnă că vom reveni la principiul țării de ori, asupra principiului țării de origine. Acum trei săptămâni am lansat o consultare publică, am cerut participarea tuturor părților implicate E clar că este nevoie de simplificare administrativă a mediului uh, de reglementare și a situațiilor transfrontaliere. Ei bine, odată ce această consultare se va fi terminat, vom hotărâ ce vom face mai departe. Probabil în a doua parte a acestui an uh, vom ajunge la o hotărâre. Pașaportul servicii este unul important. Anul, uh, săptămâna trecută am avut o mare conferință pentru a discuta Uh, exercițiul de evaluare cu statele membre, care a fost deja desfășurat, și ne vom baza pe ideile statelor membre. Ideea este de a avea linii de orientare pentru statele membre pentru reformă. Dorim să ajutăm țările membre să evalueze proporționalitatea. Spre exemplu, atunci când uh, uh, propun o reglementare suplimentară a profesiilor. Și acest lucru sperăm să se facă până la finele acestui an. De ce? Pentru că dorim să se modernizeze sistemul. În fine, startup-urile. În martie am lansat o consultare publică pe inițiativa privind startup-urile. Informațiile uh, ne ajută la identificarea de uh, soluții pentru problemele cu care se confruntă startup-urile. Consultările se vor termina la finele uh, lunii iulie. Sper să vă încurajați și dumneavoastră cetățenii să participe la acest proces de consultare publică. Ne interesează mai ales vocea IMM-urilor, vocea startup-urilor și a întreprinzătorilor. Apoi, economia colaborativă este aproape definitivată, însă avem nevoie de claritate. Trebuie să existe certitudine pentru mediul de afaceri și pentru consumatori. La 1 iunie va apărea um, vom face o serie de recomandări statelor membre, mai ales în ceea ce privește cerințele de accesare a pieței, reguli pentru angajați și angajatori și, evident, taxare. Cred că unul dintre instrumentele de care nu ne folosim prea mult, suficient în ceea ce privește serviciile sunt normele standardele. Ori um, întreprinderile au de-a face cu probleme în ceea ce privește normele naționale. Trebuie să schimbăm această dinamică. Ori asta nu înseamnă că vrem să introducem norme și standarde peste tot, dar vrem să le dezvoltăm în conformitate cu prioritățile europene și în conformitate cu nevoile mediului de afaceri. Uh, aceasta va veni să alimenteze o nouă o inițiativă pentru revigorarea sistemului nostru de norme. Voi semna o declarație comună în acest sens săptămâna viitoare. Ideea este să avem norme acolo unde este nevoie de ele. Salut parteneriatul cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră eu vă promit să vă țin la curent în permanență cu uh, această uh, inițiativă comună, care este prima de acest fel. Vă vom spune și care, cum se desfășoară activitatea um, grupului de pilotaj. În octombrie uh, vom avea o zi dedicată standardelor și normelor internaționale. Apoi, proprietatea intelectuală este un um, domeniu foarte important. Deocamdată evaluăm uh, uh, cadrul juridic, iar consultările publice ne vor permite să vedem dacă este nevoie să adaptăm sau să consolidăm cadrul existent. Vom uh, vedea care sunt cazurile de încălcare dar trebuie mai ales să vedem care sunt bunele practici, cum ar fi acordurile de cooperare între uh, parteneri. Spre exemplu, în ceea ce privește platformele, publicitatea, uh, transportul de colete și așa mai departe. Acestea vor face subiectul unei conferințe care va avea loc luna viitoare. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, roade practice trebuie să se bazeze și pe o adevărată punere în aplicare a legislației existente. Și acest lucru reiese clar din uh, re, re, regimul emisiilor din sectorul auto. În deci trebuie identificate produsele neconforme și să se um, acționeze cât mai repede cu putință. Trebuie îmbunătățită um, independența corpurilor de control și să se introducă mecanisme pentru o sancționare coerentă pe tot uh, întregul Uniunii Europene. Noi sperăm că Comisia să se miște cât mai repede cu aceste chestiuni pentru a nu pierde încrederea sectorului auto și al sectorului industrial în general. În ceea ce privește armele de foc, uh, știu care sunt amendamentele comisiei dumneavoastră la, comisie, la propunerea noastră. Vă asigur că noi nu vrem să aducem, uh, să punem bețe în roate celor care folosesc armele de foc pentru sport. Dar trebuie să împiedicăm pe orice cale reproducerea Uh, evenimentelor teribile care au avut loc în acest an și anul trecut. Deci trebuie să avem un obiectiv comun și anume să nu mai lăsăm să se repete tragediile de anul trecut și anul acesta. Sunt convinsă că vom reuși să găsim o abordare echilibrată. În fine, ultimele măsuri Uh, în ceea ce privește semestrul european. Um, uh, acesta va fi lansat în cursul săptămânilor viitoare. Ne-am uh, um, concentrat mai ales pe relansarea investițiilor, pe urmărirea reformelor structurale și de piață care să vizeze modernizarea economiilor noastre. E clar, o piață unică care să funcționeze bine este um, esențială de aceea lucrăm pentru a îmbunătăți funcționarea uh, pieței bunurilor și serviciilor din statele membre printr-o serie de recomandări specifice de țară. De asemenea, conlucrăm îndeaproape cu statele membre și alte um, părți implicate pentru a îmbunătăți punerea în aplicare. De asemenea, vom avea evaluări de conformitate sistematice ale uh, legislației naționale. De asemenea, publicăm um, raportul privind integrarea pieței unice și a competitivității. Aceasta este um, publicat în fiecare an. Apoi, cel de-al doilea document este planul de acțiune pentru apărare europeană. Acesta va fi um, publicat în decursul um, toamnei. Ideea este de a găsi, de a sprijini găsirea unei baze industriale um, care să poate efectiv să sprijine nevoile de apărare strategice pe termen lung ale Europei și pe termen mediu. Este mm, clar, e vorba de investiții în capacitățile militare. Iată, deci, toate elementele pe care lucrăm în acest moment și pe care vă asigur că lucrăm din plin. Sper că sunteți de acord și uh, sper să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră pentru planul nostru de acțiune. În următoarele luni, e clar că uh, acțiunile vor continua, însă acestea nu pot să se deruleze în lipsa unei cooperări cu dumneavoastră. Trebuie să lucrăm umăr la umăr de-abia aștept să aud care sunt întrebările și comentariile dumneavoastră și sper să mă ridic la înălțimea acestora. Vă mulțumesc! Ok, Andreas, I, I... Am, am mai multe persoane, Schwab, Kata Steiler, Dante, doamna Grapini și eu însumi. Mai dorește cineva? Stați să vă notez ca să îi avem, bineînțeles, în primul rând pe coordonatori. V-am spus la începutul ședinței că Panos nu poate să fie astăzi cu noi pentru că a avut un accident de mașină săptămâna trecută. Se simte bine, se simte mai bine și sperăm că o să se întoarcă la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni și bineînțeles că toți ne gândim la el și în sănătoșire grabnică de aceea eu nu eram chiar pregătită să prezidez. În orice caz, îi dau cuvântul domnului Schwab. Andreea. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea programului dumneavoastră de lucru. Ne place să constatăm faptul că legislația pentru piața internă capătă forme din ce în ce mai concrete. Și acum, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc și pentru consultarea pe care ne-ați oferit-o împreună cu cabinetul dumneavoastră în ceea ce privește trialogul cu privire la dispozitivele medicale. Cabinetul dumneavoastră a avut un rol decisiv în a ajunge la un consens între Parlament și Consiliu. Aș dori să mă refer acum la raportul cu privire la integrarea pieții, care a fost introdus uh, în contextul semestrului european și care trebuia să evidențieze cum anume cele 28 de state membre, prin aplicarea legislației pieței interne, pot uh, să stimuleze creșterea economică. Acest uh, raport privind integrarea pieții nu a mai fost uh, realizat uh, la primii ani de mandata comisiei dumneavoastră. Mă bucur că ar urma să revină acum din septembrie și aș vrea totuși să știu care vor fi principalele priorități. Uh, pentru că în contextul pieței interne, sigur, statele membre au competențe de codecizie și aș vrea să știu acum pe ce se va axa acest raport. A doua întrebare se referă la anunțul dumneavoastră de a simplifica piața serviciilor din Europa, asta și în ceea ce privește legislația la nivelul statelor naționale orientările dumneavoastră um, adresate statelor membre în ceea ce privește principiul proporționalității la aplicarea excepțiilor la nivel național. Sunt uh, interesat uh, să văd care vor fi rezultatele, pentru că um, o mai bună funcționare este necesară, fără a redeschide însă directiva privind uh, serviciile. Mulțumesc! switch the clock on and do roughly two, two or so minutes for each speaker. Haideți să nu depășim mai mult de vreo două minute, dacă se poate. <laughs> Încercăm să, să, să cronometrăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru faptul că se apleacă acum asupra pieței digitale interne și promite în perioada următoare îmbunătățiri pentru consumatori, dar și pentru companii. Așteptăm cu interes propunerile pe care le veți prezenta în acest domeniu, pentru că, așa cum spuneți și dumneavoastră, tocmai în ceea ce privește livrarea de pachete, există mari probleme și dacă vrem să avem o piață online europeană, trebuie să avem grijă ca și livrarea pachetelor să funcționeze corespunzător. Mă bucură și faptul că legislația în domeniul protecției consumatorilor ar urma să fie reformată în acest sens. Aștept de asemenea cu mare interes ultimul punct la care v-ați referit și anume Acum am un lapsus, spune vorbitoarea. Chestiunea pașapoartelor de service, deci service passport, un punct extrem de important pentru că mă întreb, la fel ca și grupul meu, cum anume poate fi uh, creat o legătură și cu celelalte instrumente care există deja pentru a nu veni cu mai multă birocrație în loc de mai puțină. Pentru că directiva serviciilor statuează <clears throat> partener de contact, apoi avem și o recunoaștere reciprocă a competențelor, pașaportul profesional și mă întreb ce înseamnă, de fapt, acest nou demers. Și la fel de important uh, mi se pare și mă bucur că și PP-ul consideră la fel și anume că nu aveți în vedere reintroducerea principiului țării de origine și nici nu doriți să uh, redeschideți uh, directiva cu privire la servicii. În ceea ce privește obstacolele netarifare, și noi considerăm că acestea trebuie eliminate, însă ele trebuie definite cu mare exactitate pentru că în discuțiile pe care le avem în Parlamentul European, în spațiu public, dar și cu Comisia, am constatat că definiția uh, este interpretată foarte diferit. Și grupul meu în niciun caz nu va susține un demers prin care s-ar crea un fel de competiție între sistemele sociale din statele membre. Aici ne împotrivim. Ar fi însă acceptabil să se creeze o concurență loială între companiile din statele membre, dar fără a crea un fel de concurs între sistemele sociale din statele membre care încă sunt foarte diferite în momentul de față. Mulțumesc. Thank you, Commissioner. Uh, I did have a whole load of questions that... Mulțumesc. Spune uh, domnul Bolton, eu aveam o serie întreagă de întrebări de pus, dar de fapt ați răspuns deja la ele în prezentarea dumneavoastră, deci nici nu știu ce să mai zic. Da, uh, ceea ce se întâmplă Acum, uh, Volkswagen, bineînțeles că ați reacționat, există anchete, există tot felul de evoluții. Vreau să vă întreb, s-au îmbunătățit lucrurile, există un mai bun schimb de informații acum? între statele membre, între state și comisie. Aș dori să știu mai multe despre ce credeți. E bine că, da, am identificat problema, însă acum ce facem? Trebuie să vedem ce facem cu lacunele legislative, trebuie să vedem ce facem cu protecția mediului pe termen mai lung. Mă bucur de ce am spus de piața unică și de barierele non-tarifare, dar bineînțeles că există și recomandările specifice de țară, din semestrul european, unde s-au identificat mai multe probleme la nivelul firmelor decât în anii trecuți. Deci, slavă Domnului, provocările nu lipsesc și vreau să întreb Comisia să ne spună ce face pentru a identifica mai bine aceste faimoase bariere non tarifare și ce facem cu ele. Pentru că uh, este clar că lumea Uh, privește în fel și chip aceste bariere. Nu avem o definiție omogenă, pentru că oamenii consideră că sunt uh, aceste bariere nu tarifare tot felul de lucruri diferite. În ceea ce privește acele platforme de care ne-ați spus, uh, nu știu dacă este domeniul dumneavoastră, dar Comisia Europeană a menționat săptămâna trecută acele cote posibile pentru furnizorii online, cum ar fi Netflix, pe internet uh, și așa mai departe. Deci, ce credeți? Doriți să vă înhămați la o reglementare a conținutului online um, din acest domeniu? Mi-ar place să știu cam unde dorește să meargă comisia. Bineînțeles că aceasta este o pantă foarte alunecoasă. Mulțumesc, doamna Șaranțova. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să mulțumesc comisiei pentru prezența aici și pentru prezentarea pe care am auzit-o. Mă bucur foarte mult că ne-ați spus că doriți să mergeți cu viteză maximă. Și sper că și Consiliul va fi tot așa de vitezoman ca cu toții să deblocăm atâtea dosare blocate cum ar fi înregistrarea vehicolelor, măsurile siguranța pieței și așa mai departe. Mă bucură de asemenea de ce ne-a spus în legătură cu funcționarea pieței interne și știm bine că coloana vertebrală a acestui sistem al nostru, a pieței interne, sunt IMM-urile. Așa cum se știe, aceste IMM-uri trec printr-o perioadă dificilă. Protecția pieței unice poate e un bun punct de plecare, dar nu știu ce credeți. Ar trebui oare Small Business Act să fie revizuit eventual și plănuiți oare ce alte măsuri pentru IMM-uri? Apoi, pașaportul pentru servicii. Grupul ALDE sprijină și salută această inițiativă, însă, există și un însă, însă, asta nu trebuie să sporească povara administrativă și trebuie să se potrivească cu restul contextului nostru legislativ actual și ce credeți, care ar fi interacțiunile între directiva servicii și pașaportul servicii și asta având în vedere feedback-ul pe care l-ați primit de la statele membre. În ce privește armele de foc, eu nu aș fi așa de optimistă, având în vedere atmosfera actuală din multe state membre, eu cred că n-ar trebui să venim cu propuneri care nu sunt bine dezbătute, bine uh, uh, um, prezentate cu toate părțile interesate și la care nu avem studii de impact. Vă mulțumesc, asta este tot. Doamna Rida. Excuse me for that. Mă scuzați. Am aflat că s-ar putea... Avem un președinte austriac uh, de partea verzilor, deci este o veste bună. De aceea băteam la calculator. În orice caz, vă mulțumesc în prezența aici și ne-ați spus că doriți să combinați strategiile piața unică, piața unică digitală să se potrivească, să meargă în aceeași direcție așa mai de, și așa mai departe. Ne bucurăm că faceți eforturi pentru a îmbătăți uh, soarta startup-urilor și posibilitatea ca acestea în sfârșit să intre pe piață. Ce faceți însă pentru a vă asigura că această abordare uh, Uh, este împărtășită de toată lumea la Comisia Europeană. În ce privește strategia pe piața digitală, vor exista noi drepturi exclusive pentru cei din domeniul edit editurii și suntem publishing, suntem destul de um, nemulțumiți de această tendință. Ar fi bine ca toate startup-urile din toate domeniile să fie sprijinite la fel în ce privește propunerea cu geoblocarea și aici ar fi important să ne asigurăm că nu există lacune în, în reglementare și de asemenea aș dori să întreb Comisia uh, când se va ocupa de problema geoblocării în domeniul uh, bunurilor. Pentru că aici, adică ceea ce nu apare acum în directiva actuală, regulamentul actual va fi reglementat oare um, în uh, toamnă, pentru că avem aici și probleme de copyright, de drepturi de autor, deci unde, în ce propunere, cea actuală sau cea viitoare, vor fi acoperite și aceste aspecte. Ce privește drepturile de proprietate intelectuală, um, este ceva deosebit de important în contextul pieței unice. Este vorba de uh, posibilitatea ca companiile să poată să producă și să pună pe piață medicamente generice. Este o propunere uh, interesantă, care ar fi următorii pași, v-aș întreba, și apoi în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, vă concentrați mai mult pe dimensiunea comercială sau pe combaterea contrafacerilor și ce își dorește Comisia să facă, având în vedere că a anunțat în strategia digitală, piața digitală, uh, să uh, încerca să facă ceva în, leg- în legătură cu eliminarea conținutului uh, uh, greșit sau rău, voitor, cum ar fi comentariile clienților de pe internet, ce face Comisia pentru a putea uh, să um, se facă astfel încât uh, aceste recursuri, aceste comentarii răuvoitoare să poată cumva să fie tratate într-un mod corespunzător. Vă mulțumesc foarte mult! Comisia o să răspundă la prima rundă de întrebări. Doamna comisar este cu noi până la 5 și jumătate, deci aș cere doamnei comisar să răspundă la prima rundă de întrebări. O să încerc să regrupez întrebările. Unele dintre acestea s-au întrebat. Ați vorbit despre raportul privitor la piața unică, Îl vom adopta în toamnă, deci în al patrulea trimestrul acestui an. Scopul este de a aduce dovezi în sprijinul concluziilor din semestrul european. Da, recomandările specifice de țară nu înseamnă decât câteva rapoarte, iar cu raportul pe piața unică, aici avem într-adevăr o bază bună pentru a Uh, implica semestrul european. Suntem foarte activi și eu și alți comisari suntem foarte implicați în acest proces, însă, așa cum v-am spus, acum ne concentrăm foarte mult pe chestiuni microeconomice și, în orice caz, avem nevoie de un astfel de raport privind piața unică, un raport anual. Ne angajăm să publicăm unul anual. Domnul Schwab a spus pe bună dreptate lucruri în legătură cu acele profesiuni nereglementate. Ni s-a cerut nou, nouă să transmită statelor membre niște linii orientative pentru așa statele membre în aceste eforturi. Avem un raport care va apăra probabil tot la sfârșitul acestui an. Lucrăm pe o inițiativă pentru a ajuta, vă spuneam, statele membre să evalueze caracterul proporțional atunci când propun o serie întreagă de acte legislative sau când revizuiesc anumite acte legislative și tocmai poate mai bine revizuire decât să schimbe cu totul legislația, pentru că bineînțeles că asta, asta este dificil pentru companii, pentru firme. În ce primește semestrul european, Anul acesta avem mult mai puține aspecte cuprinse în recomandările specifice de țară decât în trecut, însă ele trebuie implementate în termen de un an, un an și jumătate. Noi la DG Grow suntem direct vizați. În acest proces ne concentrăm pe servicii și pe tot ce înseamnă achizițiile publice. Acestea sunt aspectele pe care noi le vizăm și aceasta e contribuția noastră la semestrul european în ce privește pașapoartele pentru servicii știu că aici uh, se ridică multe întrebări. Um, dar ar putea să fie un instrument minunat pentru companiile care fac afaceri transfrontaliere, pentru că ar fi ceva uh, foarte bun și valid nu numai în europeană, ci și în orice altă țară unde firma respectivă ar dori să-și extindă uh, activitățile. Este o procedură cu totul nouă și bineînțeles că depindem de rezultatul consultărilor publice, dar și discuțiile pe care le avem cu statele membre, pentru că multe state membre sunt de partea noastră, sunt mulțumite și își doresc acest pașaport și ne sprijină foarte mult, însă altele sunt mult mai sceptice va exista o nouă procedură electronică pentru a evalua cum uh, sunt furnizate serviciile transfrontalier. Nu e vorba de a reintroduce pe ușa din spate principiul țării de origine. Nu, suntem în cadrul actual, când vine vorba de uh, legislația muncii, de alte drepturi, de directiva privind lucrătorii detașați și așa mai departe. Pur și simplu dorim să vedem unde există într-adevăr interes pentru aceste servicii, aceste pașaporte de servicii, poate nu peste tot în Europeană, pentru, poate anumite domenii, pentru anumite servicii. În orice caz, vom avea și un Consiliu Competitivitate foarte în curând și cred că și sper că vom discuta acest aspect și acolo. Apoi, ce privește Volkswagen, pe lângă Germania, mai multe state membre au declarat că pun la punct uh, programe pentru a identifica aceste instrumente uh, care modifică rezultatele. Prima discuție va avea loc la Consiliul Transporturi pe 7 iunie, deci peste două săptămâni. Vă voi informa în legătură cu soarta acestor uh, discuții și în legătură cu noutățile care vor apărea, însă așa cum v-am spus la început, este foarte important să avem un nou sistem cât mai curând posibil, pentru că în joc este încrederea pe care noi avem în industria noastră auto. Cât privește startup-urile și inițiativa noastră în acest domeniu, așa cum am spus, încercăm să combinăm toate pozițiile, toate ideile, tot, tot ce ne provine din toate părțile pentru a avea o bună inițiativă pe startaturi, dar vrem să fim foarte concreți, să ne concentrăm și pe partea europeană, dar și pe partea națională, pentru că acolo, în fiecare stat membru, uh, încep să funcționeze aceste startup-uri, acolo sunt înființate. Deci trebuie să cooperăm bine cu statele membre. Discutăm, bineînțeles, și cu firmele, cu companiile mari, pentru că multe companii mari creează ele însele anumite instrumente de finanțare ca să creeze startup-uri. Asta este legat de ceea ce a făcut comisarul Hill și serviciile financiare la dispoziția startup-urilor pe care el le-a nășit, ca să zic așa. Eu sper că vom prelua și vom avea și alte idei pe această inițiativă, probabil uh, în septembrie, dar nu înainte de summitul nostru. Uh, geoblocare, arme de foc și ce a mai rămas? Acum ne concentrăm numai pe bunuri și servicii. La sfârșitul uh, anului, DG Connect o să vină și cu o propunere legată de drepturile de autor. Dar pentru mine a fost foarte important ca această geoblocare să fie luată la oaltă cu uh, problema aceea a discriminării geografice. Pentru că atunci când Uh, cumperi uh, ceva online, nu trebuie să ți se spună, să, ți se, te, te, să te întrebe de unde ești, din ce țară. La fel, o firmă care vrea să intre pe o piață nu trebuie să, să, să, să, să fie întrebată de unde provine. Uh, deci, este ca și cum eu, cum ajunge la supermarket, mi s-ar cere buletinul sau pașaportul ca să se știe din ce țară vin. E bine, cam așa stau lucrurile de fapt astăzi. Și cât privește posibilitatea unei nou act legislativ în acest sens. În orice caz, dacă va exista așa ceva, nu este legat propriu-zis de copyright, ci vom avea o propunere separată pe geoblocare, pe discriminare geografică. Cât privește proprietatea intelectuală și respectarea acestor drepturi, suntem în cursul evaluărilor, le vom termina la sfârșitul anului acesta. Suntem foarte atenți și prudenți, însă, pe de altă parte, firmele ne solicită să avem un sistem uh, uh, ca atare de proprietate, de, de proprietate intelectuală în Europa, așa cum am încercat să avem cu ACTA. Vom vedea ce se va desprinde de la consultări cât privește armele de foc. Știu că sunteți foarte îngrijorați în legătură cu această directivă, însă, în primul rând, Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a limita accesul la armele de foc automate și semiautomate. Și cred că aceste arme, arme de asalt, nu sunt necesare pentru a practica sporturile. Nu vreau să ridiculizez această inițiativă. Ar fi prea simplu, dar este foarte clar că nu solicităm cererea unui permis suplimentar dacă persoana are deja un permis. Însă, în anumite țări, legislația este mult mai strictă decât în uh, propunerea noastră. Iar în altele, mult mai puțin, mult mai, mai mult mai laxistă. Uh, mă refer la legislația referitoare la vânătoare și așa mai departe. Avem foarte multe exemple. Avem și foarte multe uh, dovezi uh, și am văzut că în, în ultimii 10 ani peste 100.000 de persoane au fost ucise cu aceste arme de foc în Europa în ultimele 10 de ani. Au fost ucise. cu aceste arme de foc. Deci eh, trebuie să avem un sistem mult mai strict reglementat. Și asta încercăm cu această propunere. De asemenea, am anunțat un plan de acțiune în ceea ce privește traficul ilegal cu explozibili. Asta nu îi pune, încă o dată, nu îi pune niciun fel uh, în pericol pe cei care doresc să practice tirul ca și sport. Dar mă opresc aici. Dar bineînțeles că există și anumite arme specifice de asalt, cum ar fi calașnicovurile, care sunt arme militare, chiar dacă sunt semi-automate sau unele chiar nu sunt automate. Eu nu cred că astfel de arme ar trebui să fie permise în cadrul practicării sportului. Am primit foarte multe remarci, observații, am primit foarte multe e-mail-uri uh, eu sper că vom găsi până la urmă o abordare solidă, dar și echilibrată. Însă vă rog frumos să fiți puțin mai deschiși. Prea mulți au fost uciși în Europa cu aceste arme. Și cred că suntem aproape să rezolvăm totuși acest dosar atât de spinos. Mulțumesc. Toate întrebările la care n-am putut să răspund, veți primi răspunsurile respective în scris.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 And if we can possibly try and do about a minute Am să parcurg așadar lista în ordine și v-aș rog să vă limitați la un minut și jumătate, încep cu Catherine. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar, pentru vizita dumneavoastră de astăzi și pentru prezentarea programului dumneavoastră de lucru. Cred că aveți o gamă variată de chestiuni asupra cărora vă plecați și pe piața internă, desigur, cu toții vrem să colaborăm pentru a ne asigura că avem un set de reguli pentru 500 de milioane de consumatori din 28 de țări. Cred că de aici provine tăria noastră până la urmă. Aș avea întrebare în ceea ce privește semestrul european. Vreau să vă întreb care sunt tendințele pe care le vedeți în ceea ce privește nerespectarea legislației pieței interne. Și uh, să sperăm că nu se va ajunge la o... Adică cum nu mai putem uh, îndemna statele membre să respecte o cultură a respectării legii. Ce putem face? Important e să dăm uh, încredere consumatorilor și companiilor certitudine. Știm că companiile europene sunt uh, lideri globali. Uh, vorbeați și de servicii. Cum ne putem asigura că standardele noastre pot deveni și standarde la nivel global. Iar în ceea ce privește aplicarea eh, drepturilor de proprietate eh, intelectuală, care se leagă și de serviciile online, pentru că vedem cât de multe bunuri contrafăcute se vând eh, online, cum anume putem preveni aceste activități frauduloase în primul rând. Mulțumesc pentru ceea ce faceți. Cu toții cred că ne implicăm aici. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Olga. Uh, ja bych chtěla poděkovat. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Și vă mulțumesc că v-ați exprimat poziția în ceea ce privește discriminarea la adresa consumatorilor. Mă bucur că nu ați vorbit doar despre universul online, ci că ați evocat de asemenea și alte proceduri. Ați spus că consumatorii nu sunt uh, obligați să-și uh, decline identitatea la intrarea într-un supermarket. Ei bine, aceasta este adevărat doar într-o anumită măsură. Spre exemplu, pentru produsele de marcă. E vorba despre produse cu aceeași același ambalaj, dar cu compoziții diferite în funcție de țară. Ori asta este un exemplu de discriminare. Acum câțiva ani s-a cerut Comisiei să facă o analiză profundă în ceea ce privește dubla calitate a produselor, mai ale, ă, inclusiv în ceea ce privește produsele de întreținere din farmacii și parafarmacii. Aș vrea să știu dacă ați întreprins această analiză, acest studiu. Și aș mai avea o întrebare. Acest subiect a devenit important pentru mai multe state membre. Mai concret spus, în Republica Cehă, prin intermediul Ministrului Comerțului, s-a adresat Direcției Generale care se ocupă de produsele de uh, întreținere și mai ales de detergenți. aveți în vedere acțiuni concrete în ceea ce privește acest tip de discriminări? Vă mulțumesc! Nicola Danti. Nicola Danti. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei comisar. Mulțumesc și pentru prezentarea unui cadru destul de amplu de inițiative. Noi suntem mulțumiți pentru faptul că după un început mai lent, acum Comisia vine cu diverse inițiative legislative. Am de subliniat trei lucruri și am și trei uh, întrebări. În ceea ce privește mm, sharing economy, ați spus că săptămâna trecută s-au adoptat uh, liniile directoare în ceea ce privește această economia partajării. Cred că se impune aici să avem norme comune cât mai repede posibile, pentru că e dificil ca după acestea se uh, pun în practică uh, să fie sintetizate ulterior într-un norm, act normativ comun. Am spus acest lucru și în documentul care vizează piața unică digitală și care a fost promovat de Parlament unul dintre obiectivele principale fiind creștere. Și aici este nevoie de norme comune. Poate ne dați câteva detalii în plus uh, vis-a-vis -vis de această temă și care vor fi elementele esențiale acestor linii directoare. Apoi, siguranța produselor și made in. Este o dezbatere intensă. Uh, și a revenit în discuție și în discuția cu privire la strategia privind piața unică. Um, vă întreb dacă credeți că se va putea găsi un punct de compromis cu Consiliu pentru a debloca și acest dosar. Apoi, în ceea ce privește strategia unică uh, pentru piața serviciilor, se face trimitere la o inițiativă amplă pentru ca um, produsele neconforme să fie ținute departe de piața europeană. Poate ne dați câteva detalii și în această privință. Și o ultimă uh, temă, cea a indicațiilor geografice. Știți că Parlamentul European a avut o poziție foarte uh, clară atunci când a adoptat uh, raportul colegei Roziera în septembrie anul trecut, mi se pare. În acest sens așteptăm acum o propunere legislativă a Comisiei. Sper că um, ne puteți oferi un răspuns. Am pus aceeași întrebare și colegii dumneavoastră Katainen, pentru că Parlamentul a solicitat în repetate rânduri uh, o propunere din partea Comisiei în ceea ce privește indicațiile geografice. Mulțumesc! Maria Grafini, Mulțumesc, Vicky. Uh, în primul rând vreau să te felicit că ai făcut în așa fel încât astăzi să fie doamna comisar aici. Doamna comisar, vă mulțumesc că sunteți uh, la comisia noastră pe care eu aș vrea să, sincer, să fie înțeleasă mai bine. It's okay No? I repeat, okay? Start again. Da. Ia? yeah. Good. Mulțumesc mult pentru că sunteți aici, doamna comisar. am mulțumit și lui Vicky. Uh, aș vrea să fiți uh, cel mai tare comisar, pentru că, da, comisia noastră IMCO, din uh, punctul meu de vedere, am spus-o și cu alte ocazii, este cumva inima Uniunii Europene. Dacă nu reglementăm bine piața internă, nu cred că poate ceva funcționa în cadrul Uniunii Europene. Uh, eu sunt și copreședinte la Intergrupul pentru IMM-uri și o să vorbesc din perspectiva aceasta. Ați spus foarte multe cuvinte dragi mie uh, up uri vocea IMM-urilor, certitudine pentru mediul de afaceri, piață de capital. Chiar am discutat astăzi un raport privind Uniunea Piețelor de Capital. Dar vreau să vă întreb direct. Credeți că acum când vorbim, avem o apărare comercială în piața internă suficientă și o etică și o, competiție loială, corectă între IMM-uri și marile companii, pe de o parte în piața internă, și vorbeam de apărarea comercială, pentru că și dumneavoastră ați pronunțat acest lucru, vis a -vis de uh, țările non-europene și intrarea și, mă rog, măsurile care le pregătim noi. Vă pun această întrebare pe, în perspectiva a două uh, acorduri pe care le discutați, le discutăm, le negociați. TTIP-ul și, sigur, acordarea statutului uh, de uh, economie de piață Chinei. Cum vedeți să reziste IMM-urile din Uniunea Europeană pentru că în buget am încercat să fac o propunere de majorare de buget pentru imm uri și nu s a obținut acest lucru. Deci nu putem să facem aceleași lucruri și să obținem rezultate diferite. Dacă nu venim cu proiecte noi, uh, Ă, să sprijinim cu adevărat întreprinderile mici și mijlocii, o să fim în aceeași situație și în anii următori. Pe de altă parte, am propus, am propus Comisiei o strategie vis-a-vis -vis specifică și mă bucur că DG Greu a fost prezent atunci când am ținut acea conferință, o strategie pentru internaționalizarea IMM-urilor, sprijinul uh, în vederea internaționalizării imm urilor. Nu avem un buget pentru acest lucru. Piața internă nu ajunge. Trebuie să ieșim din Uniunea Europeană, dar imm urile trebuie sprijinite în promovarea lor, în participarea la târguri internaționale, în cunoașterea legislației din alte țări. Deci a, lucrurile acestea mă interesează pentru că altfel sincer efectul dumneavoastră sunteți un fost ministru cu experiență și știu bine uh, ce ați lucrat în țara noastră și știți la fel de bine că mai ales în țările din Est există o mare problemă în uh, accesul IMM-urilor și la piața de capital, și la finanțare, și la informație. Vă mulțumesc foarte mult! Madame la commissaire, vous nous comisar, ne-ați uh, rugat să vă sprijinim. Ei bine, vă vom sprijini întotdeauna. Și poate câteodată chiar vă vom cere să mergeți chiar mai departe. Oricum, programul dumneavoastră este unul încărcat, este clar și vă mulțumim că ni l-ați prezentat. Permiteți-mi să revin un moment asupra geoblocării din economia reală. Deci nu vorbesc doar despre drepturile de autor. Noi dorim ca consumatorii să nu fie penalizați atunci când același bun nu este accesibil de la o țară la alta din cauza prețurilor. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce spuneați mai devreme, nu trebuie să fie un preț unic pentru a proteja uh, IMM-urile. Soluția nu înseamnă să faci să intervină mărimea IMM-urilor, deci nu să fie niște rente fără sens. Pentru că marile companii, într-adevăr, pot uh, propune un preț unic peste tot, dar noi trebuie să sprijinim IMM-urile. Când v-ați prezentat planul uh, luna trecută, ați evaluat că la 50 de miliarde de euro se ridică investițiile publice și private indispensabile pentru a trece de uh, la numeri, la digital, toate întreprinderile europene. Cum Uh, vedeți amploarea acestei investiții? Credeți că înaintăm cu viteza potrivită? Ați spus că economia digitală trebuie să fuzioneze cu cea reală. Ei bine, eu cred că economia digitală este economie reală, dar din păcate economia reală nu întotdeauna este și ea economie digitală. E clar că convertirea uneia în, celelalte, în cealaltă trebuie să fie asigurate avem suficiente investiții pentru a atinge acest obiectiv. Vă mulțumesc! Sergio Gutierrez. Sergio Gutierrez. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru faptul că v-ați făcut timp pentru noi astăzi. Două întrebări aș avea. Una, uh, care a fost deja formulată și de colegul Nicola Danti, dar aș dori să revin și eu asupra ei. Uh, chestiunea fabricată în made in și a indicațiilor geografice, pentru că trebuie să recunoaștem există o dublă propunere, cea de încredere a consumatorului care vrea să știe de unde vin produsele pe care le cumpără și apoi mai este nevoie și de o protecție pentru meșteșugari, pentru firmele uh, mici și foarte mici, care doar dacă au această certitudine, au o șansă de supraviețuire. Iar cele două propuneri sunt, au o largă susținere în Parlament, însă nu prea întrevăd voința politică a Comisiei de a aduce mai departe aceste proiecte. Sigur că cunoaștem și care sunt problemele de la nivelul Consiliului cu aceste teme, dar nu considerați că uh, măcar în cazul indicațiilor geografice pentru produse neagricole ar trebui să uh, avansăm, dacă cu made in lucrurile sunt foarte dificile, pentru că altfel uh, nu putem uh, garanta încrederea necesară pentru consumatorii europeni. Și apoi, o altă întrebare în ceea ce privește Cartea Verde prezentată de Comisie. E adevărat că avem o serie întreagă de probleme care se leagă și de alte dosare. Uh, în competența dumneavoastră în ceea ce privește discriminarea, de pildă, din uh, motive nejustificate, tema portabilității și așa mai departe. Dar o întrebare concretă pe care uneori o uităm se referă la o solicitare din ce în ce mai uh, puternică a companiilor dar și a cetățenilor în ceea ce privește schimbul transfrontalier de date. Vorbim aici despre ipoteci, despre asigurări, despre conturi bancare și din ce în ce mai mulți cetățeni caută informații despre alte companii sau alți cetățeni și schimbul de informații funcționează în momentul de față doar la nivel privat. ar trebui poate create puncte de informare pentru consumatori sau agenții uh, de bonitate. Nu prea există o protecția datelor garantată în momentul de față. Aveți în vedere crearea unui registru european unic pentru astfel de date? Doamnă comisar, dacă îmi permiteți, aș avea și eu cinci uh, chestiuni de observat. Trei observații și două întrebări. În ceea ce privește platformele, există, în mod evident, un echilibru între transparență și dreptul de proprietate intelectuală și inovare. În raportul din proprie inițiativă a doamnei Calas și a doamnei Gephardt am vorbit despre nevoia de a avea o abordare prietenoasă față de inovare atunci când vorbim despre aceste platforme. De aceea, rugămintea noastră este de a păstra această formulare pentru a menține acest echilibru în susținerea inovării. În ceea ce privește standardele, mulțumesc pentru faptul că ați subliniat importanța acestora, pentru că, sigur, în marea majoritate a timpului funcționează perfect, însă uneori există și preocupări și tot în acest raport din proprie inițiativă am vorbit și despre riscul de a ca noi standarde să creeze și noi monopoluri. Una dintre sugestiile pe care le-am primit a fost aceea că este nevoie de îmbunătățire a procedurii de um, reclamații, de plângeri. Poate că um, aici am putea să venim cu mai multă robustețe pentru acest uh, proces. Dar vă spuneam că noi standarde pot duce și la noi monopoluri. În ceea ce privește pasaportul pentru servicii, aici suntem perfect uh, de acord că piața internă trebuie deblocată și pentru servicii. Există preocupări uh, din partea unor operatori cum că acest pașaport ar putea duce la mai multă birocrație și nu mai puțină și consumatorii de asemenea sunt preocupați că s-ar putea trezi cu standarde de servicii mai scăzute sau cu portițe noi. Deci, uh, întrebarea este ce am putea să facem și noi pentru a contribui la această dezbatere în ceea ce privește pașaportul pentru servicii. În ceea ce privește o mai bună legiferare, în concluziile Consiliului din februarie, Consiliul și Comisia s-au angajat să reducă povara administrativă și de asemenea să facă verificări de proporționalitate și subsidiaritate. Dacă în 24 iunie Regatul Unit va mai fi în Uniunea Europeană, poate că uh, v-aș fi, adică v-aș fi foarte recunoscătoare dacă ne puteți uh, da după summit și uh, um, face o actualizare în această privință. În ceea ce privește armele de foc, trebuie să avem foarte mare grijă cu vocabularul pe care îl folosim, pentru că există există și cetățeni care sunt foarte îngrijorați vis-a-vis -vis de terminologia folosită de uh, comisie și anumite vinovății și în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat la Paris. Apoi o chestiune de ordin uh, practic care iarăși ar putea avea consecințe neintenționate. V-am scris că acum în iulie sărbătorim 100 de ani de la o bătălie importantă de la de la SOM și că um, militari din ambele țări doresc să participe la o ceremonie și că și-au dezactivat uh, muniția și mm, de pe armamentul, să spunem, și dar întrebarea este, nu primesc însă uh, aprobarea de a veni cu aceste arme. Ce am putea face pentru a avea o comemorare în condiții legale? Ah, ok, thank you. Uh, compliance and enforcement. Mulțumesc. În ceea ce privește conformitatea și aplicarea legislației în ceea ce privește piața unică. Cele mai multe cazuri de neconformitate cu regulile pieței interne se regăsesc în domeniul achizițiilor publice, desigur. În ultimii ani am și făcut eforturi în această privință. Știu din propria experiență că uneori e și o chestiune de educație și de cunoștințe și de bune practici și nu neapărat altceva. În primul rând, am elaborat un sistem nou de conformitate, ceea ce nu înseamnă că vom fi mai blânzi în ceea ce privește aplicarea, nici de cum. Dar avem un dialog foarte strâns cu statele membre. Avem un instrumentar uh, de date analitic. Prioritizăm cazurile de încălcare și discutăm uh, de la caz la caz cu statele membre. Și am constatat Săptămâna trecută, de pildă, am avut o conferință importantă la Tallinn pe achiziții publice și criteriile de acordare a contractelor. Și acolo s-a constatat o lipsă de educație în multe sectoare. Noi nu vrem să închidem ochii acum la ceea ce se întâmplă, evident, pentru că 80% din erorile din procedurile de achiziție nu au legătură cu corupția. 80% vă spuneam, doar 20% se leagă și de corupție, ceea ce este mult prea mult, dar 80% se datorează faptului că mm, nu se cunoaște cum anume trebuie acordate contractele. În majoritatea statelor membre se aplică prețul cel mai scăzut, ceea ce nu întotdeauna este corespunzător. Deci, iată, am avut discuții foarte ample cu statele membre pentru găsirea unui nou sistem de conformitate care să fie folosit și de celelalte direcții generale. Deci întâi discutăm și încercăm să explicăm de ambele părți care au a fost baza pentru astfel de acțiuni și apoi să trecem la o aplicare coerentă. Iar în ceea ce privește standardele, pentru că au existat câteva întrebări și în această privință, Două observații de ordin general. Trebuie să evităm fragmentarea prin standarde naționale. În al doilea rând, trebuie într-adevăr să creăm un sistem de standardizare european înainte ca ceilalți să o facă la nivel global și avem nevoie de sprijinul tuturor actorilor uh, implicați pentru că avem astfel de solicitări din partea industriei. O inițiativă în ceea ce privește standardele comune va fi anunțată în iunie. Este o platformă de discuție foarte amplă. Știu care este viteza în instituțiile noastre, dar îmi doresc ca aceasta să fie lansată cât se poate de curând, pentru că avem nevoie de o soluție rapidă, ceea ce privește standardele, pentru că și ceilalți la nivel global se mișcă și trebuie și noi să rezolvăm problema asta am vrea să facilităm modalitățile prin care standarde europene ar putea facilita oferirea de servicii și de asemenea trebuie să vedem care sunt barierele care provin din standarde naționale și ne îmbunătățim informarea. Dar trebuie făcut ceva și anume rapid. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, ne concentrăm asupra încălcărilor doar de ordin comercial, nu a, a tuturor, nu de toate, pentru că a urmări încălcări individuale considerăm că nu este nici eficient, nici eficace. Mergem pe abordarea urmărește banul. că e nevoie de investiții în inovare, dar standarde și DPI reprezintă instrumente pentru a stimula și inovarea. Pentru această abordare pe care am ales-o de a urmări doar uh, încălcările de amploare comercială, beneficiem de susținerea industriei. Însă toate aceste elemente vor fi abordate undeva în trimestrele 3 sau 4 acestui an. Ceea ce privește crowdfunding, și această chestiune va fi abordată. Avem foarte multe chestiuni în competența noastră. Avem siguranța consumatorului, avem fiscalitate, avem chestiuni care țin de piața muncii și de ocupare și știm că după ce am analizat uh, propria legislație, nu am vrut să continuăm cu o legislație nouă care să implice foarte mult timp și care nici măcar nu ar fi putut fi finalizată până la finele acestui mandat. Avem nevoie de soluții rapide pentru consumatorii noștri și pentru companii, pentru că există foarte multe chestiuni. În momentul de față ne referim doar la hoteluri și transport, dar modelul de afaceri creștere și probabil uh, vom păstra acest model. Și statele membre au o abordare absolut diferită. Un exemplu de bune practici din Estonia, de pildă, e vorba de Uber. Furnizorii de servicii Uber sunt legați la sistemul fiscal. Deci ei plătesc impozite orientările de acest gen vor fi folosite și de noi, pentru că avem multe cazuri de rolare împotriva statelor membre. De asemenea, și uh, guvernele naționale vor trebui să vadă dacă legislația națională este corespunzătoare și aceste orientări sigur că vor fi folosite și de către instanțele naționale. Pentru că există uh, astfel de cazuri în instanță în ceea ce privește economia de partajare. Cred că se impune și o abordare comună față de acest model de afaceri, pentru că, așa cum vă spuneam, uh, sectorul va crește și nu putem să ne prefacem că suntem legați la ochi și nu vedem. Un rezultat uh, nedorit ar fi ca să pierdem aceste soluții de afaceri și să ne trezim că peste 5 ani ele se regăsesc în altă parte, în Statele Unite, Asia și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește supravegherea pieței și siguranța produselor. Aici am și eu o frustrare, pentru că atunci când mi-am început mandatul, acum 18 luni, Spuneam doar că, mm, iată, de șapte ani nu mai putem continua așa, însă trebuie să vă spun că la nivelul Consiliului există păreri atât de divergente încât Și știți ce mă enervează de-a dreptul? Este că pachetul întreg este unul valoros. Așa cum l-am discutat și aici, este vorba de siguranța produselor, cazul Volkswagen, de pildă, și acolo ar uh, fi util. Și uh, din cauza unei chestiuni atât de minore, precum uh, fabricat în Made in, iată, avem o, un blocaj la nivelul statelor membre, astfel că nu există nicio posibilitate de a găsi o soluție. 11 uh, state membre au solicitat acest, discutarea acestui punct la Consiliul uh, Competitivitate de joi și trebuie găsită o soluție, că nu putem uh, sta următorii trei ani și să asistăm cum se ceartă între ele statele membre. Nu știu care va fi soluția, dar și astăzi am avut o discuție destul de aprinsă la cabinetul meu uh, cu privire la acest lucru, pentru că este inacceptabil. O chestiune minoră blochează întregul pachet care este atât de valoros pentru consumatorii noștri. Nu există un răspuns uh, corect acum aici, dar înainte de vacanța de vară sper că voi putea veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Fie că e retragerea uh, pachetului, fie nouă propunere. Oricum trebuie să punem capăt aceste, acestor certuri pentru că nu este un bun exemplu pentru cooperarea noastră. Nu e vorba de cooperare între Comisie și Parlament, ci de cooperare între statele membre. În ceea ce privește indicațiile geografice, Avem în vedere o inițiativă legislativă pentru anul viitor. Știu că Parlamentul European a dat un mesaj clar în această privință, deci probabil că la anul vom veni și cu o propunere legislativă. În ceea ce privește diferitele instrumente de apărare comercială și Uh, acorduri comerciale și dacă IMM-urile noastre vor supraviețui mai întâi TTIP și apoi uh, acordarea statutului de economie de piață Chinei. Când discut cu IMM-urile din Europa și fac acest lucru, un număr mare, constat că IMM-urile consideră TTIP o oportunitate, la fel ca și mine, însă repetă că trebuie să există echitate și un echilibru și comisia nu se va îndepărta de la acest principiu. Doar un tratament egal de ambele părți ale Atlanticului ne va garanta o piață mai mare decât piața unică pentru că IMM-uri și uh, startup-uri pot supraviețui pe o piață de 500 de milioane. Deci uh, sunt sigură că vor putea beneficia și de o piață mai extinsă, dar doar dacă va exista o abordare echilibrată de ambele părți. Sigur că tema este a Ceciliei Malmström, Însă mm, eu răspund de standarde, de achiziții publice și sunt discuții foarte dificile cu Statele Unite în această privință, dar doar tratament egal de ambele părți ne va oferi un beneficiu suplimentar și pentru IMM-urile noastre. Sigur că instrumentele de apărare comercială și acordarea statului de economie de piață Chinei reprezintă subiecte extrem de dificile și nu este doar o problemă europeană, a devenit una globală. Discutam și cu partenerii din Japonia. Nu este doar problema noastră. Avem un număr record de instrumente de apărare comercială care sunt în, în funcțiune în momentul de față, dar nu ajută încercăm și nu vreau să spun să găsim alte soluții, dar lucrăm în orice caz în această privință. Știm că este o situație dificilă, pentru că, pe de o parte, am putea fi acuzați că nu aplicăm regulile OMC, pentru că dacă nu acordăm uh, statutul de economie de piață Chinei, China ne va duce în instanță cu această problemă. Am discutat acest lucru și la reuniunea G7 din Japonia și știu că, în special pentru siderurgia noastră, dar nu numai, pentru toate sectoarele energofage este o problemă, pentru că anul ăsta avem o problemă, sigur, cu siderurgia, dar uh, în curând ne trezim că și aluminiu, cimentul și așa mai departe vor avea probleme. Deci va trebui să inventăm ceva și o vom face. Uh, platforms maybe but, uh, quite quite shortly because uh, because uh, it's not my uh, my previous responsibility uh, but of course În ceea ce privește fluxul liber de date, trebuie să ne apropiem, să spun așa, de subiectul platformelor, având această idee a inovării în minte, în permanență. Nu trebuie să punem piedici în calea inovării prin propunerile noastre. Deci avem chestiuni legate de proprietate, răspundere și acces cărora trebuie să li se găsească soluții. Eu mă axez mai ales pe ceea ce se numește big data, transferul de date de la mașină la mașină. E vorba practic de digitalizarea sectorului industriei uh, europene. Eu cred că pas cu pas propunem soluții inovante în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor. În mod cert, anul viitor voi încerca să modernizez uh, regulile programului COSME program care funcționează, dar care din păcate nu funcționează atât de bine precât mi-aș dori eu. Trebuie ca Cosme să fie mai rapid, să vizeze mai mult companiile inovante. Da, evident, Cosme va continua, însă sperăm că își va fi îmbunătățit cadrul. E clar că investițiile strategice Uh, vizează o, un sfert din finanțări IMM către IMM-uri. Deocamdată finalizăm discuțiile în ceea ce privește finanțarea pentru startup-uri. și această discuție face parte din EFSI, aceste investiții fac parte din EFSI. Uh, e vorba despre capital care să vizeze în special startup-urile. Mm, dacă nu am răspuns tuturor întrebărilor, mm, voi răspunde în scris. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Faptul că a trebuit să răspundeți la atât de multe întrebări reflectă practic diversitatea și dimensiunea portofoliului și mandatului dumneavoastră, dar și al comisiei noastre și reflectă clar importanța pe care o acordăm noi eh, pieței interne și consumatorilor. Vă mulțumesc pentru energia dumneavoastră. Permiteți-mi să mai adaug ceva. Ați spus că ritmul a fost un pic cam încet anul trecut. Nu este așa. Trebuia să săpăm fundația. E un portofoliu foarte mare, dar un portofoliu foarte solid, foarte puternic. E practic, doamnă Grapini, așa cum spuneați, este baza cooperării noastre în Uniunea Europeană. Și mi-aș dori într-adevăr ca acest proces să fie urgentat. Vă mulțumesc tuturor și în continuare sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă promit că vă voi ține la curent săptămână de săptămână, lună de lună. Mulțumesc! Chairman, Chairwoman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 Ladies and gentlemen, the next item on the agenda is... Următorul punct de pe ordinea de zi uh, vizează amendamentele de compromis pe raportul Calas în privința cadrului juridic al Uniunii în ceea ce privește încălcările și sancțiunile vamale. Vă mulțumesc, da, am avut o întrunire foarte bună a raportorilor din umbră și țin să le mulțumesc tuturor pentru implicare. Marea majoritate a grupurilor au căzut de acord că trebuie să ne îndreptăm către o mai mare convergență a sistemelor. Oricum, obiectivul uh, comun este clar, atât pentru mediul de afaceri cât și pentru autorități. Pentru INTA, unde raportorul PPE prezintă raportul mâine, avem și comisia jurii, avizul jurii pe temeiul juridic, unde au fost de acord cu propunerea mea de a adăuga la 114 um, temeiul juridic al directivei am căzut de acord să avem o singură categorie de, încăl- de încălcări, acolo unde statele membre au conlucrat cu președinția italiană. În ceea ce privește încălcările, PP-ul are încă preocupări în ceea ce privește sancționarea dublă, cum ar fi pentru neplata taxelor vamale și obligația de a garanta că agenții economici vor înlocui bunul în mod eficient. În ceea ce privește sumele pe care le-au, plăcut, le-au plătit uh, uh, agenții economici, dacă au făcut-o, atunci scapă de belea, însă dacă o companie este neglijentă și nu își plătește sancțiu- ă, încălcarea, atunci pot, să fi, pot intra în joc sancțiuni. Dacă apar încălcări, vrem să ne asigurăm că întreprinderea nu va fi sancționată dacă a avut motive întemeiate să nu plătească respectiva sumă Pe baza acestui, acestei liste de încălcări avem două categorii cu circumstanțe și factori ce trebuie luați în considerare pentru a determina dacă încălcarea este una de mică amploare sau una gravă. Cred că astfel se răspunde preocupărilor statelor membre vis-a-vis -vis de propunerea inițială pentru că dacă nu au existat consecințe financiare, încălcarea se poate dovedi a fi una minoră, dacă a fost ca, um, provocată ca urmare a unei neglijențe. Trebuie însă clarificat ca din momentul în care există factori agravanți, precum încălcarea a fost făcută cu bună știință, ei bine, atunci sancțiunea nu mai poate fi una minoră. Am avut, Apoi, în compromisuri trebuie să se adauge și natura încălcărilor. Unele, prin însăși natura lor, sunt mai grave decât altele. Această abordare e destul de aproape de cea din uh, legislația europeană în materie de concurență, unde trebuie luată în seamă și gravitatea încălcării, precum și circumstanțele. E foarte important să se definească încălcarea gravă, pentru că pe baza acesteia se iau măsurile de facilitare comercială. În ceea ce privește calculul sancțiunilor și suma acestora, atunci când autoritățile vamale hotărăsc încălcarea, trebuie să spună și ce sumă este de plată. Dacă încălcarea are de-a face cu bunul și nu cu evaziunea, atunci noi propunem să se ia în calcul valoarea bunului Uh, și să adăugăm în test if needed, dacă este nevoie. Deci să fie clar că e o excepție și nu o regulă atunci când valoarea bunului este luată în considerare. În fine, domeniul de aplicare al propunerii. Scopul acesteia este de a avea cât mai un, um, um, condiții de concurență cât mai echitabile pentru agenții economice europeni. Deci pentru încălcări minore, în conformitate cu compromisul în curs, acestea n-ar trebui să fie sancționate drept um, încălcări penale. Uh, încălcările făcute cu bună știință și, care depăș- și a căror valoare uh, depășește 100.000 de euro uh, să fie, să intre în domeniul penal Dincolo de acest prag financiar, statele membre ar putea să uh, aplice sancțiuni penale, însă nu toate grupurile politice au fost de acord cu această propunere, drept pentru care eu propun acum o abordare flexibilă, și anume statele membre să evalueze de la caz la caz în, în funcție de natura și gravitatea încălcării. Uh, atunci când stabilesc contravaloarea sancțiunii. Mm, mai mult, mai departe de atât, în această privință nu cred că se poate merge. Vrem să ne asigurăm împreună cu serviciul juridic că uh, propunerile noastre sunt solide din punct de vedere juridic și sperăm să terminăm compromisurile pentru vot. Vă mulțumesc tuturor și vă aștept cu mare interes comentariile pe marginea acestui text. Thank you, Kaya. So the EPP shadows Roberto, but it's going to be Andreas, is that right? Exactly. Thank you. Mulțumesc. Andreas, da, trebuie, uh, Francesca a, a trebuit să se întoarcă în Malta și mi-a cerut să comentez eu în locul ei. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că dosarul este foarte complicat și că cu toate acestea a încercat să ajungă la un compromis. Uh, <clears throat> este adevărat și confirmă faptul că PPE își dorește o convergență a sancțiunilor și este foarte clar că sistemul VAMAL este foarte important pentru economia europeană. Însă, acestea fiind spuse, având în vedere experiențele pe care le-am acumulat în acest domeniu al vămilor, trebuie să ne asigurăm că nu ne îndreptăm către un nou blogaj și trebuie să nu uităm că asta este, trebuie să lucrăm împreună cu Consiliul pe legislația și Comisia și nimeni nu poate să ignore acest lucru, și anume că și la Consiliu se, va trebui să se discute acest lucru. Așadar, există multe, au existat inițial multe rezerve față de textul inițial al Comisiei, dar lucrurile s-au îmbunătățit între timp. Cu toate acestea persistă anumite probleme legate de subsidiaritate și în acest context este simplu uh, Uniunea Vamală înseamnă 28 de state membre, dar dacă ne uităm numai la 14 state membre sau numai 7 state membre, nu vorbim despre aceeași situație a vămilor. Uh, Comisia trebuie să fie mai realistă când propune ce propune. Pentru că, da, sistem, ă, principiul subsidiarității este exact cel care ne arată în ce măsură suntem încă departe pe teren de dezideratele noastre politice și, doamnă raportor, ne-a ă, din umbră mi-a spus că sunt lucruri cu care este în dezacord și anume vămile uh, să, să lege sancțiunile de valoarea bunurilor, nu este de acord cu asta, uh, printre altele. Uh, își dorește ca această propunere să fie îmbunătățită în continuare și să obțină majoritatea la Consiliu, nu suntem încă acolo și și-ar dori tocmai din această pricină o extindere a calendarului pentru a încerca în continuare să se ajungă la un consens, ceea ce nu este cazul doamna Gephardt. Mulțumesc, președinte. Raportoarea noastră din umbră, Virginie Rozier, din păcate nu poate participe astăzi datorită unei reuniuni importante acasă și m-a rugat să-i prezint uh, recomandările și le voi da citire în franceză. De la legislație de lupta împotriva încălcărilor uh, din domeniul vamal în Europa a devenit din ce în ce mai importantă în contextul sporirii comerțului internațional. În Uniunea Europeană, pe lângă faptul că legislația vamală este pe deplin armonizată de 45 de ani, se pune problema aplicării legislației și a impunerii sancțiunilor care țin în continuare de resortul statelor membre. Principalele obiective ale propunerii uh, o ă, se referă la acoperirea lacunelor printr-o platformă și reguli comune pentru a îmbunătăți climatul ă, de ă, activitate și cooperarea autorităților vamale. Această cooperare atât de necesară a condus la multe semne de întrebare. Iată de ce, împreună cu doamna raportor și cu alți raportării în umbră, încercăm să vedem cu un text cât mai bun posibil pentru a lua în calcul preocupările legitime exprimate în acest context. Vreau să mulțumesc astfel doamnei raportor Caia Cala și celorlalți raportori din umbră pentru buna cooperare de care ne-am bucurat pe acest domen tehnic, și, pe acest dosar tehnic și uh, sensibil. În ultimele zile, ședințele pe care le-am avut ne-au făcut să progresăm uh, semnificativ pe dosarele mai sensibile, mai cu seamă răspunderea eh, subiectivă, pentru că, așa cum s-a spus aici, orice trimitere la răspunderea obiectivă ar trebui să fie înlăturată. În ce privește răspunderea penală, compromisul actual permite statelor membre să aplice sancțiuni cu caracter penal și nu administrativ, dacă gravitatea și natura faptei incriminate o cer este o abordare juridic corectă și putem să o sprijinim ca și grup. De asemenea, clasificarea termenului de infracțiune a stârnit multe dezbateri. Doamna raportor spusese să nu se facă o distinție între sancțiune, sancțiune minoră și una majoră. Cu toate acestea, uh, Uh, se preconizează o nouă abordare cu introducerea unor factori care pot să ducă la calificarea unei sancțiuni ca fiind majoră. Trebuie, bineînțeles, mai multă precizie în acest sens. În ce privește uh, categoriile de sancțiuni, la scara acestora, um, se vorbea despre legătura între sancțiune și valoarea mărfii dar s-ar putea să se, uh, să, să, să, meargă, uh, să meargă pe calea unor sancțiuni disproporționate față de sumele uh, în joc. Să nu uităm nici produsele specifice vizate, pot, pot să fie vizate produse interzise. Nu se poate ca o sancțiune așadar să fie una uh, fixă sau egală cu zero. Așadar, propunem uh, o abordare în trei etape. Drepturi eludate, valoarea mărfii și, în sfârșit, sumă fixă. Această abordare pare să placă și celorlalte grupuri politice. Rezolvarea amiabilă, posibilitatea acestei reglementări sau rezolvări amiabile, um, aduce un caracter uh, mai flexibil în cadrul acestor uh, litigii Doamna raportor a colaborat foarte bine cu noi pe aceste subiecte, însă subiectele nu au, nu au fost cu totul abordate. Sunt subiecte care încă nu au fost rezolda, rezolvate, cum ar fi data de prescripție și, în orice caz, nu trebuie să fie uh, inferioară cele propuse de comisie. Vă mulțumesc. Dan Dalton. Thank you, Chair. Uh, I... Dalton, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că a încercat să reunească uh, în jurul mesei discuții grupurile politice pe un dosar foarte uh, dificil. Uh, cred că propunerile de compromis sunt un pas înainte. Noi la ECR suntem de acord cu faptul că o abordare diferențiată a încălcărilor reflectă situația din diferitele state membre, însă nu putem să avem o abordare prea prescriptivă a sancțiunilor. În ce privește detaliile, ne place că încălcările au fost uh, grupate într-un singur articol și apoi când se vorbește despre factori agravanți sau uh, din potrivă, ceea ce înseamnă mai multă flexibilitate. Ne întrebăm însă dacă uh, încălcările de la articolul respectiv acoperă toate încălcările posibile. S-ar putea să existe și alte încălcări posibile și atunci lucrurile sunt mai confuze. În articolele 9 și 10 se vorbește despre încălcări minore și poate în acest context ar putea să acordăm mai multă flexibilitate autorităților vamale, de pildă o o, sancțiune, o încălcare poate să fie minoră dacă se consideră că persoana sau operatorul respectiv nu are suficientă experiență în domeniul uh, vamal. Da, ar putea să fie interesant, însă cine poate să spună ce experiență are un operator economic în domeniul uh, vămilor? Mi se pare că e ceva prescriptiv și care stârnește confuzie în ceea ce privește nivelul sancțiunilor la diversele articole 10, 11, 12, în ciuda eforturilor doamnei raportor, nu putem să, abord, să acceptăm abordarea doamnei raportor. În continuare, cât privește cuantumul sancțiunilor, um, ne-am dorit mai multă flexibilitate în ciuda um, eforturilor doamnei raportor, iar Uh, la 175 nu suntem de acord cu ce se preconizează acolo, este vorba de o povară suplimentară pe umerii autorității vamale. Așa cum am spus și la început, uh, cred că doamna raportor a făcut o treabă excelentă, iar propunerea comisiei nu ne plăcea uh, deloc, nu ne plăcea calea pe care o luase comisia inițial și în aceste condiții nu credem că situația poate fi îmbunătățită în mod semnificativ. Eu că această propunere noi nu putem sprijini așadar, în forma sa actuală, lucrurile ar fi mai mult uh, încurcate decât să fie rezolvate pentru tot ce înseamnă sistemul nostru VAMAL. Mulțumesc, doamna Reda. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru că a lucrat pe acest dosar atât de complicat noi credem că Comisia ne-a prezentat o comisie, o propunere interesantă inițial, uh, iar doamna Calas n-a făcut decât să îmbunătățească această propunere și să poată să fie acceptată la Consiliul. Um, noi uh, continuăm să credem că ar fi bine să avem abordarea armonizării minime și să dea doar un fel de instrumentar statelor membre în acest domeniu. Ca și detalii și privitor la amendamentele de compromis, din punctul nostru de vedere, problematică ar fi faptul că se amestecă încălcările minore și mai grave și, pe de altă parte, se amestecă uh, factorii agravanți și după caz și atenuanți. Nu cred că ar trebui să le punem la oaltă. Dar pe lângă aceste lucruri, noi suntem foarte deschiși pentru găsirea unui compromis și nu cred că, că această propunere ar trebui să fie îngropată. Nu, eu cred că dacă aceste probleme sunt rezolvate, se pot face uh, progrese într-adevăr și se poate adopta această propunere. Doamna președinte, aș face o remarcă. <clears throat> Am vizitat mai multe porturi mari. Dacă nu facem ceva, s-ar putea ca comerțul european să fie foarte perturbat. Eu cu Evelyn și Denis ne-am dus la Rotterdam, de pildă, am vizitat acest port cam anul trecut pe vremea asta, dacă nu mă înșel, înainte de începutul președinției neerlandeze și exista acolo uh, a făcea parte dintr-o echipă de persoane care încerca și lucra de multe vreme pe dosarul modificării legislației în acest domeniu și existau foarte multe îngrijorări în legătură cu aceste proiecte. Eu înțeleg ce a spus uh, Andreea și cum s-a mulțumit doamnei raportor, ceea ce e bine, însă eu știu că există îngrijorări, că există probleme. Am vizitat aceste porturi și am constatat la fața locului uh, că schimbările preconizate s-ar putea să fie cu efect de bumerang și să-i afecteze pe operatorii noștri comerciali uh, și deci trebuie să fim foarte atenți la cum procedăm, doamna raportor. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii a fost atât de dificil <laughs> pentru că, într-adevăr, am încercat să-i ascultăm, uh, să ascultăm pe toată lumea și, slavă Domnului, nu au lipsit aceste temeri și apar și situații absolut paradoxale. Uh, anumite companii spun că își doresc totuși convergența sancțiunilor, altele uh, sau în același timp spun că nu Într-adevăr, problema principală a fost uh, aceea cu flexibilitatea, cu asumarea răspunderii și așa mai departe. Am încercat să preluăm toate aceste uh, subiecte. Subiect, uh, dosarul este complex, bineînțeles. Cât privește principiul subsidiarității, un singur Parlament Național, de fapt, și-a exprimat uh, această îngrijorare legată de subsidiaritate atunci când parlamentele naționale chiar exprimă astfel de îngrijorări, avem acea procedură a cartonașului galben. Am văzut cum a, fost această procedură folosită în cazul directivei lucrătorilor detașați, însă nu s-a întâmplat asta acum, de această dată. Apoi, înțeleg acest argument al subsidiarității, însă nu cred nu cred că ar trebui să vorbim despre asta când vine vorba de sancțiunile administrative, pentru că, de fapt, problema principală o reprezintă, bineînțeles, sancțiunile penale. Uh, apoi, companiile mici, uh, lipsite de experiență, despre care s-a vorbit aici. Eu credeam că dacă companiile mai mici se bucură de o, o, situație mai simplificată, eu ca și avocat mă gândesc că aceste companii care au intenții necurate sau pot să fie companii care sunt stabilite, înființate, mai mici și care să poată să fie un adevărat vector al acestor Uh, gânduri necurate, adică dacă dorim o procedură mai simplificată pentru companiile mici, nu înseamnă că nu va exista uh, infracțiune. Da, uh, asta ar fi cu reaua intenție și mai vorbește aici și despre experiența pe care o poți avea ca operator economic în domeniul atât de complex al vămilor, că nu știi ce să completezi și așa mai departe. Asta, asta înțeleg. avem tot această discuție legată de uh, rolul Consiliului, de ce se petrece la Consiliu, de, de, de temerile statelor membre. Să nu uităm că avem trei instituții principale uh, europene și Parlamentul este o instituție de sine stătătoare care nu reprezintă guvernele naționale, Uh, și eu cred că mm, abordarea Parlamentului în acest dosar este una care este necesară și este validă. Am înțeles propunerile PP-ului, însă mi-aș dori totuși să avem o dată limită, pentru că ne-ați propus o amânare a discuțiilor. Dar care ar fi data limită? Pentru că deja am, am amânat o dată. Ați spus că 14 iunie nu vă convine, dar mi-ar place totuși să ne întâlnim pe 27 iunie, dacă este posibil. Deci, da, o amânare eventual, dar într-un uh, termen rezonabil, ca să ne permită, bineînțeles, să ajungem la un compromis. Dar eu, la întâlnirea coordonatorilor din umbră, raportelor din umbră, am avut senzația că suntem pe calea cea bună, că am acoperit mare parte a subiectelor spinoase. Așa am crezut eu. Bineînțeles că acum părțile interesate, stakeholders, vin și ne spun că vor exista, vor exista consecințe semnificative. Și da, sunt de acord, nu trebuie să facem uh, greșeli. Pe de altă parte, unde e hotărârea, unde e curajul? Toată lumea spune că e necesară, această legislație și lucrurile sunt așa în suspans și până la urmă cineva a trebui să tranșeze. Poate că nu este legislația ideală, dar este cam tot ce putem să obținem în urma unei uh, discuții de acest gen. Mulțumesc foarte mult și succes în continuare la discuțiile uh, din viitor. Comisia, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, e clar că noi la Comisie urmărim cu multă atenție să vedem ce formă vor lua amendamentele de compromis. Înțelegem și știm că dosarul este unul deosebit de complicat. De altă parte, în marea majoritate își dorește să se schimbe ceva, să se facă ceva. E clar că de-a lungul ședinților am observat că membrii interesați au început să înțeleagă tot mai multe detalii tehnice în acest dosar, care nu este simplu. S-a vorbit despre categoriile de sancțiuni, s-a vorbit despre factorii atenuanți sau agravanți. În orice caz, ce ni s-a propus aici în acest sens pare interesant. Așa ca și observație mai generală, aș spune următoarele. Concluzia acum că sistemul actual lucrează, uh, funcționează, având în vedere ce știm noi, nu funcționează așa cum trebuie. Dar dacă este să privim spre viitor, cu cât ne dorim un sistem vamal mai integrat, cu atât va fi mai important ca din perspectiva uh, terenului echitabil de joc să putem să vorbim despre același gen de sancțiuni Bineînțeles că Comisia e deschisă către orice fel de soluții în acest dosar, încă o dată deosebit de dificil și așteptăm cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră, doamna raportor. Vreau să vă întreb, sunteți de acord să amânăm până pe 27 iunie sau ce? Ce s-a hotărât? O să verificăm dacă se poate strecura asta pe, pe, pe ordinea de zi. Dacă se poate, răspunsul este da. Încercăm să ne menținem flexibilitatea la maxim, însă în același timp știu că <clears throat> avem multe lucruri de discutat, de pildă avem și uh, intervențiile comisiei. Mulțumesc. Însă mi se pare, mi se pare logic, da, dacă puteți atunci să, în ziua aia să-mi spuneți, doamna raportor, nu, vreau o dată uh, concretă. Bun, vedem cu coordonatorii. În sfârșit, ultimul punct de pe ordinea de zi uh, este cel care se referă la proiectul de raport în ce privește vânzările online și așa mai departe. Ik zou van, uh, van dit moment gebruik willen maken om, om heel kort Mulțumesc foarte mult, uh, Vicky. Profit de ocazie pentru a vă prezenta pe scurt acest proiect de aviz în ceea ce privește strategia în domeniul aviației. Ni s-a solicitat să formulăm un aviz pe această temă. Eu cred că IMCO poate avea un rol important, în special din perspectiva chestiunilor care țin din, de protecția consumatorilor. De la acest uh, punct am plecat uh, în redactarea avizului meu. Mă bucur să constat că și Comisia a alocat un spațiu destul de amplu considerentelor de protecția consumatorului în strategia sa pentru aviație. Eu analizez uh, și chestiunea uh, transferurilor, ceea ce este un instrument important uh, acestei SWIPS multe dintre informațiile de pe platforme nu corespundeau uh, legislației în vigoare. Uneori nu era indicat nici uh, prețul final. În aviz am arătat că problemele cu care se confruntă consumatorii, de fapt zilnic, uh, atunci când încearcă să-și rezerve un bilet. Sunt lucruri care au rezultat din consultările publice. Dat fiind acest uh, considerent, în 2015, rezervările pentru călătorii și hoteluri au reprezentat 50% din totalul achizițiilor online. Prin urmare, trebuie să subliniem necesitatea protejării consumatorilor și de aceea mă bucur că pachetul care a fost adoptat la finele anului trecut cu privire la pachetele de călătorii a reprezentat un pas important în această direcție. Date fiind limitările numărului de caractere în primul proiect de aviz, aș dori să formulez două amendamente la propriul meu aviz, solicitând Comisiei să verifice cu fair play costurile care sunt transferate mai departe consumatorilor și apoi să analizeze modalitățile în care consumatorii pot înainta plânge și obține compensații. Și apoi mă mai refer și la acțiunile planificate ale Comisiei în ceea ce privește site-urile de comparație de prețuri la biletele de avion. Mâine este și termenul de depunere a amendamentelor, un termen destul de scurt și aștept cu interes uh, opiniile dumneavoastră. Thank you. Evelyn, are you speaking? No, Lucy Anderson. No, Carlos. Mulțumesc, Lucy. Carlos mai întâi și apoi Lucy Anderson. Mulțumesc în primul rând raportoarei pentru ideile subliniate. V-ați concentrat asupra uh, drepturilor pasagerilor și eu, de fapt, sunt raportor din umbră în Comisia TRAN pe același raport și am fost foarte frustrați de timpul de care a fost nevoie să se ajungă până aici pentru a îmbunătăți drepturile pasagerilor în domeniul aviației. Pare rău că termenul de depunere a amendamentelor este mâine, nu știu câți uh, vor uh, putea face acest lucru, și, dar îmi pare rău că nu putem uh, avea mai mult timp, pentru că în contextul strategiei pentru aviație și a armonizării și a standardizării s-ar fi impus acest lucru și din perspectiva finalizării pieței interne într-o manieră echitabilă. Mulți uh, actori interesați uh, au arătat că atunci când vorbim de practici anticoncurențiale, avem de a face cu o competiție în jos în ceea ce privește salarizarea personalului și a standardelor și nu într această direcție vrem să se îndrepte piața internă. Acum, nu știu dacă nu e prea târziu, doamnă președinte, dar regulamentul de bază care face parte din această strategie se discută uh, în Comisia TRAN mâine și eu cred că și Comisia noastră redactează un aviz pe marginea acestei strategii mâine pentru că este foarte important din perspectiva siguranței și securității pasagerilor și a standardizării în domeniul aviației. În orice caz, mă bucur de această discuție de astăzi și am să urmăresc cu interes și discuția viitoare, însă, sigur, calendarul reprezintă o problemă. Mulțumesc, Carlos! Mulțumesc foarte mult! Eu salut de asemenea faptul că accentul se pune în acest aviz asupra drepturilor uh, consumatorilor. Eu cred că n-ar trebui să ne limităm doar la aviație în sensul strict, ci trebuie ca uh, protecția consumatorului să aibă locul bine meritat în orice strategie a Comisiei. Și iată că în acest caz uh, ocupă locul uh, care îi se cuvine. Așa cum vă spuneam, consumatorii se confruntă cu o serie întreagă de probleme astăzi um, achizițiile online și atunci când este vorba de drepturile călătorilor și de aceea este important să revenim și la drepturile pasagerilor, o inițiativă blocată la nivelul Consiliului cu o nouă strategie. În pofida uh, succesului pe care l-a avut de la liberalizarea pieței interne, acum 20 de ani, rămân totuși provocări majore datorate creșterii traficului și a de evoluțiilor din domeniul drepturilor pasagerilor, dar și acest sector trebuie adaptat la noile realități, la noile tehnologii, pentru a veni cu noi idei pentru platforme, pentru consumatori și pentru întărirea securității, astfel încât să se poată îmbunătăți și calitatea serviciilor pe aeroporturi. Știm cât de important este acest lucru pentru Europa. Este vorba de 2 milioane de lucrători, 10 miliarde cifră de afaceri din PIB și se încadrează și în contextul mai general al libertății de mișcare în Europa. În numele PPE voi înainta o serie întreagă de amendamente, voi încerca să fiu constructiv și aștept cu interes colaborarea cu Anelin și cu ceilalți raportori din umbră. Deci Anelin se poate baza pe susținerea noastră pentru a putea influența raportul final din Comisia TRAN. Vabbè, lasciamo. Merci, Madame la Présidente. Merci à notre Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și doamnei raportor. Într-adevăr, acest document e foarte interesant și uh, intră în profunzime în subiect. În ceea ce privește pe consumatori, vă reamintesc cu mândrie că în domeniul aeronautic poziția Europei este una de excelență. Evident, problema competitivității trebuie tratată în permanență, pentru că trebuie să ne adaptăm în, uh, în continuu strategia industrială în așa fel încât să ne asigurăm că sectorul nostru rămâne la cotele de performanță cu care ne-a obișnuit. Pentru a reveni la chestiunea consumatorilor, ei bine, aici provocările sunt numeroase. Sunt de acord cu colegii care s-au exprimat până acum, n-am să mai revin asupra acelor deja spuse. Însă, dreptul consumatorilor are de-a face și cu securitatea și siguranța. Um, această chestiune se pune cu atât mai acut după drama Egypt Air. Mm, rămâne încă o mare necunoscută ce s-a întâmplat acolo, dar siguranța și securitatea traficului aerian rămân în calcul. Noi, legiuitorii, trebuie să asigurăm uh, articularea eficacității controlelor aeriene, um, modul în care afectează aceast, acestea uh, siguranța, dar și confortul pasagerilor și așa mai departe. Noi toți suntem pasageri aerieni frecvenți și știm prea bine că Câteodată procedurile sunt uh, greu de urmărit, acestea schimbându-se atât de rapid ca urmare a unui eveniment uh, care a avut de-a face cu securitatea și siguranța se caută liniștirea liniștii publice, dar și asigurarea siguranței în același timp. Problema este că apar uh, congestionări, apar întârzieri și așa mai departe. Comisia Europeană trebuie să urmărească dialogul și cercetarea unei soluții armonizate și eficiente. Evident, chestiunea securității și a securității uh, vor uh, reprezenta o miză mult timp de acum înainte. nu trebuie să uităm drepturile persoanelor cu mobilitate redusă în sectorul aerian. De altfel, voi reveni asupra acestui subiect pentru peste câteva săptămâni. Acest subiect este de mare importanță atât în Europa cât și în Statele Unite. Cu câteva luni în urmă a reieșit clar în urma unor evenimente că problema persoanelor cu mobilitate redusă Uh, în avioane este una uh, importantă. S-a vorbit despre online, dar să nu uităm și offline-ul din uh, sectorul aerion, aerian. Dreptul pasagerilor nu se rezumă doar la site-uri, la um, um, compararea de prețuri, Uh, taxele suplimentare care nu sunt neapărat vizibile atunci când uh, apare prețul. Ei bine, cu cât progresează mai mult sectorul online, cu atât mai mult offline-ul uh, nu trebuie uitat. Așa, anecdotic vorbind, în Franța, un studiu recent indică că dacă 71% din francezi consultă internetul pentru a-și uh, plănui călătoria și compară prețurile, totuși nu trebuie uitat că jumătate dintre consumatori și-au, și-au uh, rezervat uh, călătoria pe internet. Deci doar jumătate, ceea ce înseamnă că încrederea nu este totală în acest instrument. Trebuie să avem în permanență în vedere aceste două tipuri de clienți, atât cei care își uh, cumpără și plănuiesc vacanța online, cât și cei care o fac offline. O să luăm avionul și ne vom depune amendamentele la timp, vă promit. Vă mulțumesc. Thank you. Um, just... Mulțumesc. Înainte să revenim la doamna raportor, vis-a-vis de întrebarea dacă redactăm un aviz și pe celălalt dosar uh, pentru care Tran e competentă pe fond atunci când se discută la coordonatori, coordonatorii discută și decid dacă se redactează un aviz sau nu. Dacă mi-aduc bine aminte, în cazul acela coordonatorii au decis să nu se redacteze un aviz. Dacă doriți să se redacteze un aviz, va trebui să discutați cu coordonatorii. Nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată când vreun coordonator uh, să fi vrut să facă un aviz și să nu se fi realizat. Dacă are implicații pentru piața internă mai ales. În ceea ce privește termenul de mâine de depunerea amendamentelor, avizul uh, doamnei raportor uh, va parveni acum o lună. Știu că termenul este mâine, dar așa a fost calendarul cu programarea acestei discuții și pentru că trebuie să votăm uh, totuși în timp util. În orice caz, uh, am stabilit acest termen așa fel încât să putem uh, da la tradus toate amendamentele de compromis. pentru a putea vota ulterior. Aneli. Dacă îmi permiteți foarte succint, da, într-adevăr, termenul pare foarte strâns, dar motivul pentru care am ales acest termen a fost să acela că am vrut să ne asigurăm că vom putea avea influență asupra procesului uh, din cadrul Comisiei Competente TRAN. Și pentru a avea acest uh, efect am programat așadar lucrurile așa. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor pentru implicare și aștept cu interes uh, amendamentele dumneavoastră și vă propun că odată uh, ce îmi vor parveni, să ne așezăm la aceeași masă și să vedem cum anume putem rezolva lucrurile pentru a obține un rezultat final uh, cât mai bun, care să beneficieze de o susținere cât mai largă. Mulțumesc foarte mult. Cred că cu asta am ajuns la finalul ședinței. Mersi. See you tomorrow. Ne revedem mâine.